Dear colleagues, stimați colegi, este momentul să începem și putem începe prin adoptarea ordinii de zi care a fost deja transmisă joi după amiaza. Dacă nu există obiecții, putem adopta fără alte modificări. Al doilea punct anunțurile președintelui și lista este destul de lungă. Primul punct se referă la negocierile interinstituționale eh, privind propunerile de control oficial. Eh, este o negociere cu Consiliul în vederea unei eh, posibile, unui posibil acord care va începe în această seară. În al doilea rând, acces la documentele TTIP din acest moment toate documentele clasificate ca fiind limitate transmise Parlamentului sunt puse la dispoziția tuturor membrilor Parlamentului European pe un SharePoint dedicat pe uh, pagina web uh, e-committee. Documentele pot fi accesate doar de uh, parlamentari, de pe calculatoarele lor personale din birourile de la Parlamentul European. Nici asistenții, nici consilierii politic nu au acces la aceste documente. Informațiile în acest uh, sens au fost transmise prin e tuturor membrilor ENVI. În același timp aș dori să vă amintesc că toți parlamentarii au acces la documentele TTIP uh, cu mențiunea EU Restricted într-o cameră de lectură a Parlamentului European al treilea anunț în uh, premiera documentarului Season. Membrii sunt invitați la Alvan premier înainte de lansarea documentarului Season Uh, care a primit finanțare de, un, de la un pil, uh, proiect pilot uh, inițiat de Parlamentul European în 2013. Eventul va avea loc miercuri 2 decembrie. Membrii vor primi o invitație. Avem apoi uh, schimbări uh, secretarului comisiei. Isobel Findley va pleca de la noi pe 16 noiembrie pentru a se alătura Comisiei Europene DigiClima. Isobel a lucrat la secretariat timp de 6 ani și s-a ocupat de o diversitate de subiecte, dar mai ales de aspecte privind uh, clima. În numele comisiei aș dori să-i mulțumesc lui Isobel pentru munca ei prin care a ajutat pe membrii comisiei Envy și doresc să-i urez toate cele bune la nou loc de muncă. 5. Este un pic altfel. Este vorba despre cocktailul de Crăciun. Uh, voi găzdui un mic și subliniez un mic cocktail de Crăciun luni 21 decembrie la ora 18.30. Membrii și echipelor sunt invitați să participe și vă voi transmite o invitație Astăzi avem interpretare în 20 de limbi, este în estonă, malteză, galeză și letonă. Ă, și, ă, ca de obicei, ă, avem un web streaming și în acest sens putem trece la al treilea punct de pe agenda noastră, care se uh, referă la raportul privind uh, negocierile uh, interinstituționale în desfășurare legate de echipamente medicale și de diagnostic in vitro Uh, trebuie să dăm uh, și o aprobare privind uh, motoarele pentru vehicule și reducerea emisiilor poluante pentru vehicule. Ca de obicei, președintele raportează comisiei privind rezultatul trialogului pe următoarele aspecte. În ceea ce privește echipamentele medicale, avem echipamente de diagnostic, Eh, pe 13 octombrie am avut primul trilog și instituțiile au făcut schimb de informații privind mai multe aspecte politice importante care se referă la area de aplicare, definiții, clasificări și un număr de puncte legate de obligațiile operatorilor economice. În anumite probleme, colegislatorii au reușit să ajungă la un acord, în timp ce altele trebuie discutate în continuare. Al doilea trilog a avut loc pe 28 octombrie 2015 și uh, s-a concentrat pe reprocesarea și uh, echipamentele de unică folosință și sistemul UDI, precum și uh, registrările clinice primul aspect, având nevoie de discuții ulterioare. După cum ne și așteptam, al treilea trilog va avea loc pe 10 noiembrie anul acesta. Acum, vorbind despre următoarele, avem uh, uh, raportul Gardini, primele două triloguri au avut loc pe 15, respectiv 26 octombrie și le-au permis uh, colegislatorilor să ajungă la un acord privind mai multe puncte, privind a cărora pozițiile inițiale erau convergente ca folosirea sistemului de informare pe interne deja existent pentru schimbul de date și informații între autorități posibilitățile de, eh, care aprobă aceste lucruri sau eh, înlăturarea posibilităților de testare a OMR-ului. Eh, la prima întâlnire tehnică, părțile au reușit să se pună de acord asupra unei liste de schimbări editoriale propuse de Consiliu și privind al treilea punct, uh, reducerea emisiilor uh, poratoare uh, pentru vehicule, primul trilog a avut loc pe 21 octombrie 2015 și colegislatorii au făcut schimb de informații privind toate aspectele propunerii și amendamentele propuse, discutând despre valorile limită pentru poluanți, emisiune de amoniac, Uh, masa uh, maximă, precum și consumul de combustibil și uh, indicatorii de schimbare de viteză, de cutii de viteze, referindu-se și la emisiile reale și adaptarea tratatului de la Lisabona. În principiu au ajuns la un compromis asupra mai multor aspecte, câteva prevedere Uh, au fost uh, atribuite nivelului tehnic, respectiv uh, includerea metanului în calcularea emisiunilor de CO2 și alinierea cu programul UNC, precum și adaptarea tratatului de la Lisabona. Acesta este rezultatul negocierilor în desfășurare și acum Putem trece la al patrulea punct din agenda noastră, care se referă la raportul privind strategia de biodiversitate, raportor fiind, fiind colegul nostru Mark Demesmaker și uh, îi voi da cuvântul în cele ce urmează pentru a porni, pentru a lansa discuția. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a începe cu prezentarea raportului, aș dori să menționez că au existat probleme serioase în ceea ce privește traducerea raportului împreună cu echipa mea și cu secretariatul Envi. Ehm, am făcut tot ce am putut pentru a rezolva aceste probleme și acum sper că toată lumea are versiunea corectă a raportului. Uh, pentru a evita alte confuzii, vă voi prezenta raportul în engleză în loc să o fac în olandeză, care este limba mea maternă. Uh, mi se pare o problemă majoră pe care o voi comunica pe secretariatului general al Parlamentului European. Acestea fiind spuse, aș dori să mă concentrez asupra celor șase mesaje cheie ale raportului. În primul rând, uh, o pierdere. Biodiversitatea înseamnă pierdere pentru natură, pentru omenire și pentru economie. În al doilea rând, în 2015 nu suntem nici măcar la jumătatea obiectivelor 2020. În al treilea rând, ă, este nevoie de o mai mare voință politică pentru a ă, schimba orientarea și ă, pentru a implementa și a consolida aceste noi aspecte. În al patrulea rând, aceste directive trebuie puse în aplicare, nu revizuite vizuite, În al cincilea rând, investiția în natură și biodiversitate ar trebui să fie în miezul unei Uniuni Europene durabile și uh, apoi uh, este nevoie de soluții noi și inovatoare. Voi dezvolta acum fiecare dintre aceste șase puncte. Biodiversitatea, pierderea biodiversității este o provocare cheie la nivel global cu care ne confruntăm astăzi și este legată inseparabil de schimbările uh, climatice biodiversitatea, pierderea biodiversității duce la schimbări irreversibile care sunt nocive pentru natură, pentru sănătatea umană, pentru bunăstare și pentru economie pe lângă valoarea intrinsecă, biodiversitatea incorporează uh, o valoare uh, socială și economică în percepția privind uh, riscurile globale și în raportul din 2015, Formul Economic Mondial vorbește despre căderea unor sisteme și despre pierderea biodiversității ca una dintre cele mai mari riscuri din primele 10. În 2015 nu suntem nici măcar la jumătate, jumătatea obiectivelor pentru 2020 și fără eforturi substanțiale în 2020 2020 Uniunea Europeană nu va reuși să-și îndeplinească obiectivele propuse. 23% din specii, 60% dintre habitaturi au uh, un statut favorabil. Clar, progresele care se fac sunt prea mici pentru a atinge obiectivul propus. Progrese importante s-au făcut uh, doar uh, în privința a două obiective, și anume pescuitul și uh, speciile invazive. În timp ce rezultatul pentru celelalte obiective sunt absolut insuficiente și mă refer aici în special la problemele legate de agricultură și de pădurit. În același timp, este un lucru încurajator că au, s-au făcut eforturi care au dus la povești de succes. Au reapărut anumite specii care ilustrează acest succes. Cred, sunt foarte convins că aceste practici pot fi socotite catalizator pentru schimbare. Demonstrează că legislația existentă funcționează, că obiectivele 2020 pot fi atinse și că există încă un potențial enorm de îmbunătățire. Este clar că avem nevoie de voință politică mai mare pentru a ă, reuși să facem o prioritate politică din pierderea biodiversității. O mai bună punere în aplicare, o consolidare și o integrare a biodiversității prin alte domenii ale politice sunt lucruri urgente. Am lansat o serie de propuneri concrete în raportul meu, dar vreau să subliniez astăzi în mod special faptul că este nevoie de o abordare a tuturor actorilor principali, ținând de importanța punerii în aplicare a directivelor privind uh, păsările, care este o condiție de bază pentru împlinirea strategiei biodiversității ca întreg. Uh, directivele sunt pietre de hotar în uh, politicile de mediu ale Uniunii Europene și pot fi considerate reglementări interpretări avant la letră, ținând seama de coerența lor și consistența lor. Ă, dacă am pune în discuție aceste directive, am periclitat toată strategia privind biodiversitate și am crea o perioadă lungă de nesiguranță care ar duce la o slăbire a puterii legislației. De aceea nu putem fi de acord cu ă, revizuirea directivelor privind natura. Problema nu este legislația, ci punerea în aplicare. Bunele practici demonstrează foarte clar eficacitatea și relevanța directivelor ă, privind natura pentru natură și pentru prosperitate atunci când sunt bine puse în aplicare. Pare să există un consens asupra acestui punct. Mai mult de 500.000 de cetățeni ai Uniunii Europene au participat în uh, campania aceasta, arătând că nu uh, sunt în favoarea schimbărilor sau a modificărilor din uh, directiva privind natura. Ministrii din 9 state membre au trimis o scrisoare pe care se opun revizuirii acestor directive și împreună cu toți raportorii din umbra am trimis și noi uh, o uh, o scrisoare comisiei și uh, vicecomisarul uh, Timmermans ne-a exprimat foarte clar poziția în privința unei posibile revizuri. Uh, de asemenea, dată fiind uh, valoarea economică uh, a biodiversității, investiția în natură și biodiversitate ar trebui să fie în miezul unei uniuni politice europene solide și uh, trebuie să uh, implicăm natura mai mult în societate și în economie. uh, costurile uh, eșecului în privința, uh, în privința obiectivelor 2020 sunt estimate la 50 de miliarde pe an unul din uh, șase locuri de muncă depinde într-o anumită măsură de natură. Deci costurile administrării uh, siturilor Natura 2000 sunt mult mai mici decât valoarea adăugată pe care o produc. Acum trebuie să uh, fim atenți și la valoarea economică a biodiversității și asupra impactului asupra sănătății în cazul pierderilor în domeniul biodiversității și acest lucru trebuie să facă publicul mai conștient și să atragă Uh, sprijinul publicului pentru biodiversitate. Și în ultimul rând avem nevoie de soluții inovatoare pentru a progresa în continuare. Există câteva propuneri în raportul meu în această privință, cum ar fi un cadru european pentru prevenirea pierderii biodiversității și a sistemelor, uh, a ecosistemelor și trebuie să ne referim și la pierderea biodiversității în afara zonelor protejate. Aceasta este o lacună din strategia curentă. De asemenea, trebuie să dezvoltăm o infrastructură verde printr-o rețea europeană și trebuie să găsim soluții importante și în această privință. În încheiere, nu putem să ne permitem să eșuăm. Trebuie să găsim mijloace pentru a îndeplini obiectivele 2020. Este un lucru esențial atât pentru natura, în sine, cât și pentru sănătatea ă, și prosperitatea ă, generațiilor viitoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept reacțiile și remarcile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum putem începe cu raportorii din umbră, domnule Litz. Mulțumesc mult, domnule președinte și eu doresc pentru început să subliniez importanța biodiversității pentru viața pe planeta noastră și uh, în mod clar sunt de acord cu raportorul în această privință. Raportul pe care îl discutăm astăzi este uh, un raport inițiativă ca contribuția Parlamentului European uh, la midterm review și concluziile foarte probabil vor fi discutate la Consiliul din decembrie. Și în același timp rezultatul uh, va fi luat în discuție de comisie și va fi publicat în primăvara lui 2016. De aceea mi se pare bine că programul Parlamentului European este foarte ambițios și uh, îi mulțumesc din suflet raportorului pentru um, cooperarea constructivă de la începutul uh, elaborării acestui raport. Ne-am și întâlnit odată și cu uh, foarte multe dintre punctele menționate în raport uh, sunt de acord, însă aș dori să scot în evidență câteva puncte în mod deosebit. Uh, administrarea pământului trebuie să fie durabilă și trebuie să meargă mână în mână cu protecția. Uh, Uh, și protecția uh, spațiului vital și uh, folosirea resurselor naturale nu trebuie să se excludă. Vorbim apoi de agricultură și despre pădurit, acestea trebuie făcute cu responsabilitate și în acest caz, după părerea mea, pot avea o contribuție excepțională pentru menținerea terenurilor și a diversității. Trebuie, după părerea mea, să acordăm o grijă bine direcționată este mai bună decât sălbăticirea și sunt lucruri pe care pot să le dau de la mine uh, uh, și mă refer aici și la foarte multe liveze din partea mea și cred că pe bună dreptate avem uh, mari așteptări de la politica agricolă comună europeană reformată. Eu cred că este important să avem și răbdare uh, și uh, în privința noilor măsuri care sunt în vigoare abia de câteva luni și urmează să fie pune în aplicare, trebuie să le lăsăm să-și facă efectul. Și eu sunt ca și raportorul de acord că uh, protecția naturii din multe puncte de vedere nu și-a îndeplinit obiectivele, este nevoie de voință politică pentru o mai bună transpunere și văd aici că statele membre, dar și uh, regiunile sunt datoare pentru cele mai bune, pentru a crea cel mai bun cadru politic pentru protecția naturii și a oamenilor. Dar cred de asemenea că Comisia Europeană mai are o datorie în acest sens și mă refer foarte concret la faptul că sunt de părere că liniile directoare pentru uh, punerea în aplicare a normelor de protecție a naturii trebuie uh, concretizate în anumite puncte. Mulțumesc mult! Thank you very much. And now, Ms. Perda. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, comisarul următoare. Doamna Bearder, mulțumesc, vreau să mulțumesc și să-l felicit pe Marc pentru raport și pasiunea față de acest subiect, un raport de calitate cu recomandări specifice pentru acțiuni uh, și fiecare obiectiv uh, se bucură de acordul meu și raportul spune clar care sunt implicațiile până în aplicare a directivei Natura 2000. Dacă dorim să respectăm obiectivele de biodiversitate pentru 2020, am ascultat ce a avut de spus comisia luna trecută și ne-a spus că, din păcate, nu riscăm să nu îndeplinim obiectivele sau majoritatea acestora și nu că doar că e păcat, ci e și o amenințare la adresa durabilității, a bunăstării noastre economice, până la urmă, deci haideți să nu ne facem iluzii și anume pur și simplu nu, nu îndeplinim obiectivele pe care ne le-am stabilit noi înșine, Parlamentul, Comisia, statele membre, asta în 2010. Iar acum avem aceeași problemă și pentru 2020. Eu cred că nu avem uh, capacitatea de leadership și de viziune din partea Comisiei. Statele membre nu-și doresc uh, punerea în aplicare corectă a obiectivelor. Raportul e un bun punct de plecare și noi vom sugera acțiuni mai concrete pentru Comisie și statele membre. Știm și e esențial să există mai multă coerență în mai multe domenii politice. Știm că există infrastructuri și politici agricole care trebuie revizuite și mai bine integrate în uh, chestiunile legate de biodiversitate și avem nevoie de mai multă finanțare la nivelul statelor membre și pune în aplicare, iar aici statele membre trebuie să accelereze monitorizarea pune în aplicare și să aibă și politici disuasive. Trebuie să investească în biodiversitate, că e bine din punct de vedere economic, însă nu există voință politică de a acționa. Deci cred că noi trebuie să fim foarte duri, Comisia așteaptă mesajul nostru și un, trebuie să fie unul foarte clar. Comisia și Consiliul trebuie să acționeze acum și să acționeze în mod eh, hotărât. Și vreau să profit de ocazie ca să întreb Comisia cum va colabora cu Consiliul ca să se asigure că acest subiect eh, este analizat la cel mai înalt eh, nivel politic. Am văzut acum câteva săptămâni ce s-a întâmplat cu emisiile. Uh, știm că s-a dat greș, de ce se întâmplă, am văzut ce se întâmplă când standardele sunt scăzute și nu ne putem permite așa ceva cu biodiversitatea. Și sunt alături de raportor în ce privește directiva păsărilor și a habitatului. Nu putem să uh, redeschidem discuția, că știm ce se va întâmpla și în ce privește obiectivul 5 cu speciile uh, străine, Comisia trebuie să facă eforturi, trebuie o listă. Nu înțeleg de ce nu ne întoarcem la uh, să vedem ce anume putem permite, nu la ce nu ne putem permite, să avem o listă albă. Astfel, cred că am găsit o soluție mai inteligentă. De asemenea, vreau să văd că se face mai multă legătură cu balastul Și oricum, după cum spuneam anterior, Comisia trebuie să acționeze mai hotărât și statele membre la fel. Finanțarea e un factor uh, foarte important și uh, trebuie susținută. În uh, explicația sa, Marc a spus că natura strigă după ajutor. Noi trebuie să ne asigurăm împreună că acest strigăt este auzit în toate statele membre. Mulțumesc! Thank you very much, Ms. Kadenbach. Doamna Kadenbach. Ja, auch von meiner Seite ein Herz. bis da, jetzt sehr gut funktioniert hat und das da, și eu vreau să mulțumesc raportorului. Cred că până acum colaborarea a funcționat foarte bine și în pofida dificultăților de traducere uh, avem uh, un document care mai are nevoie doar de câteva adăugiri. Uh, în mare, el oglindește uh, nevoile noastre și anume să îndeplinim obiectivele de biodiversitate. Și noi, ca și reprezentanți politici, avem uh, uneori și datoria de a întări o voce care vorbește mai încet. Eu consider că și Comisia și statele membre, din păcate, au pierdut vremea și și-au ratat obiectivele în trecut în ceea ce privește um, necesitatea protejării speciilor și a biodiversității. Și uneori uh, se spune, bun, dar n-aveți ceva mai bun de făcut la nivel european uh, decât să vă ocupați uh, de tot felul de uh, chestiuni gen salvarea unei, unei zone unde uh, își depune o anumită pasăre și așa mai departe, în loc să vă ocupați de chestiuni serioase. Și asta se întâmplă pentru că nu explicăm suficient de clar ce înseamnă biodiversitatea, de fapt. Și antevorbitora mea a spus foarte clar, e vorba aici de protejarea siguranței, uh, garantarea siguranței alimentare în Europa. E vorba de foarte multe servicii ecologice um, pe care nu am putut să ne locuim prin niște servicii uh, economice să ne gândim ca a, la un domeniu cum sunt Alpii în Austria, dacă n-am mai avea biodiversitatea um, la nivelul copacilor, uh, atunci albinele nu vor putea să supraviețuiască. Deci să ne gândim la chestiuni care uh, sunt uh, nu doar uh, că periclitează viața oamenilor, dar uh, pierderea lor ar fi o pierdere economică foarte importantă. Deci biodiversitatea poate fi văzută um, ca o valoare inclusiv în bani. De aceea biodiversitatea uh, trebuie protejată, acest lucru are o logică economică. Însă ne lipsește implementarea în bună regulă, care să se facă în toate statele membre și, bio, și bună gestiune, pentru că biodiversitatea poate funcționa doar atunci când o vedem ca o rețea, atunci când se creează coridoare, pentru că nu e suficient ca anumite state membre să fie foarte ambițioase în anumite regiuni, să aibă obiective ambițioase și în timp ce alte regiuni uh, nu fac nimic. Deci cred că acest raport sub, uh, cum cuprinde foarte multe dintre aceste mesaje și sper că scrisoarea pe care am uh, trimis-o vicepreședintelui Timmermans și domnului comisar uh, va sublinia urgența uh, și necesitatea atingerii acestor obiective, pentru că ceea ce se distruge, ceea ce se pierde, nu prea se mai poate recupera sau e foarte greu de recuperat și nu e vorba doar de vreo câteva specii de orhidee, ci e vorba de uh, menținerea planetei noastre așa cum o știm. Thank you very much. And now, uh, Miss Boylan. Mulțumesc, Boylan. Thank you, Chair. Um, I'd also like to thank the, the rapporteur for his excellent work. Mulțumesc uh, și mulțumesc și raportorului pentru munca sa excelentă, pentru colaborarea cu raportorii din umbră. Știu, am avut probleme cu traducerea, însă raportul este unul uh, de foarte bună calitate. E un semnal de alarmă pentru noi toți. Am auzit aici uh, că nu ne vom îndeplini obiectivele biodiversității conservarea speciilor e în criză. Salut ocazia aceasta pentru a sublinia susținerea pentru o mai bună problemă în aplicare și cred că, în general, toți vorbim pe aceeași voce. Când e vorba de obiectivele esențiale ale raportului, e într-adevăr esențial uh, ca importanța de a menține directiva păsărilor și habitatelor să fie subliniată și aceste două uh, legi sunt exemple ale acțiunii bune a Uniunii Europene și lăudabile și nu trebuie să fie uh, un stimulant pentru dereglementare. Trebuie să uh, păstrăm ceea ce avem și nu să slăbim această legislație ca o consecință a evaluării în curs. Uh, conservarea anumitor, anumitor specii a fost legată direct sau este un efect direct a acestei legislații. Deci uh, eficiența sa nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Raportorul bine spune că uh, problema nu este conținutul, ci punerea în aplicare. E esențial ca legislația care protejează biodiversitatea pe hârtie să fie și pusă concret în aplicare pentru protecția speciilor acestora și uh, Uh, raportorul uh, se va bucura de amendamentele mele solicitând comisiei uh, să acționeze mai hotărât cu statele membre pentru punerea în aplicare, pentru a partaja bunele practici în întreaga Uniune Europene. Am văzut că luna trecută nouă state membre, din păcate nu și Irlanda, Uh, și-a adăugat vocile celor uh, jumătate de milion de cetățeni care au răspuns la o consultare publică pentru ca Uniunea Europeană să nu afecteze aceste două legi, slăbindu-le. Deci eu sper că și Parlamentul European va putea să uh, se adauge acestei susțineri cu un apel către comisie care să fie și auzit. Și mă bucură să văd și includerea unui apel la acțiune în legătură cu polenizare în acest raport Știm care este rolul esențial al albinelor în natură și trebuie ajutați fermierii care se ocupă cu apicultura. Din păcate, numărul insectelor care fac polenizare este în scădere și biodiversitatea trebuie sprijinită printr-o abordare transfrontalieră, așadar voi uh, contribui cu amendamente la document, că lucrăm foarte bine cu raportorul. Cu toții ne dorim uh, apărarea măsurilor în favoarea biodiversității și vă mulțumesc. Thank you very much. Now Mr. Javor. Thank you, Chair. Mulțumesc. Domnul Javor, Benedek, mulțumesc. Raportorul nostru nu poate fi aici și încerc să transmit ideile sale. În primul rând, uh, Uh, vedem foarte clar că pierderea biodiversității reprezintă una din cele mai importante crize uh, ale mediului în general. Deci, pierderea biodiversității e uh, un domeniu în care trebuie să acționăm rapid și hotărât la nivelul Uniunii Europene în ce privește strategia pentru biodiversitate. Din nefericire, la revizuirea la jumătatea mandatului trebuie să ne dăm seama că majoritatea obiectivelor incluse în uh, strategia pentru biodiversitate uh, nu vor uh, fi atinse. Deci 2020 pare să fie uh, o utopie mai degrabă decât o realitate dacă ne gândim la ce se întâmplă în realitate cu atingerea acestor obiective. Agenția uh, Europeană pentru Mediu, în raportul său privitor la starea naturii, spune că dacă există evoluții pozitive recent, în ultimii ani, în Uniunea Europeană, acestea se datorează legislației existente a Uniunii Europene, deci aceste directive pentru păsări și habitat, și orice fel de încercare de a afecta această legislație, e clar că înseamnă pierderea biodiversității noastre pe viitor. Așadar, procesul actual uh, de uh, așa numit fitness, uh, care se desfășoară acum la nivelul comisiei, are darul să ne îngrijoreze, pentru că lobby-ul industrial și anumite state membre pot cu această ocazie să submineze legislația existentă, deci eh, aceste două directive și trebuie să înceteze acest lucru. Și eh, mă alătur și eu celor care, inclusiv raportorul nostru, care au menționat eh, problema cu legislația, deci nu legislația ca atare, ci punerea sa în aplicare. În sute de cazuri în Ungaria, țara mea, planurile de management lipsesc și pentru Natura 2000 pentru siturile Natura 2000 și deși ar trebui să fie niște planuri clare pentru aceste situri, încă nu există. Inclusiv finanțarea rețelei Natura 2000 are un caracter nesigur, neclar, această rețea este subfinanțată și practic este imposibil uh, să ne, obține, să ne atingem obiectivele fără finanțarea necesară și trebuie să mai subliniem uh, importanța unei legislații orizontale, că nu e vorba doar de agricultură, silvicultură, ci și de planificare specială, transport uh, și așa mai departe. Și uh, haideți să spunem lucrurilor pe nume. Politica în domeniul biodiversității a Uniunii Europene este asediată uh, de către Comisie, statele membre, lobby-ul industrial și cred că în această situație Parlamentul este cel care trebuie să resping aceste încercări de a submina legislația în domeniul biodiversității. Trebuie să facem noi, că nimeni, nu dorește, nimeni altcineva nu dorește să o facă. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul, domnul Afronte. Grazie, Presidente. <clears throat> Beh, c'è, c'è accordo fra... Mulțumesc. Văd că toți raportorii sunt de acord eh, în legătură cu faptul că acest raport eh, la jumătatea mandatului ne arată o situație destul de dramatică. Pierderea de biodiversității este însemnată și înspăimântătoare. În același timp, obiectivele de acum 5 ani eh, probabil că nu vor fi atinse la uh, orizontul uh, lui 2020. Și de la această realitate am plecat noi ca raportori și și uh, raportorul însuși, care, uh, iată, sublinează bine lucrurile acestea în raport. Un alt punct asupra cărora suntem de acord e, cum s-a văzut și astăzi, faptul că, așa cum cetățenii o cer, noi nu trebuie să revizuim cele două directive, ci trebuie doar să le punem în aplicare mai bine, astfel încât acțiunea lor să fie mai eficientă și să dea rezultate mai concrete, dacă pot să spun așa. Relația, după cum s-a spus, este una de calitate. Raportul, mă scuzați, este unul de calitate. Suntem de acord cu multe puncte ale sale. Vom depune și noi niște amendamente ca să fie îmbunătățit. Am avut, uh, nu știu dacă este doar o impresie, am avut totuși impresia că în motivele pe care le-a înfățișat uh, sau le anexează rapor, uh, raportorul uh, documentului sunt niște lor de poziție mai puternice decât cele din raportul însuși și e păcat pentru că se pierd puncte care ar trebui să figureze acolo. De exemplu, acolo unde se face o listă la nivelul costurilor economice care ar fi pierderile și care ar fi beneficiile dacă s-ar îmbunătăți protecția biodiversității ar putea să apară această enumerare în interiorul raportului, nu în anexă. Raportul se referă la următorii 5 ani, ca și cum acum ar fi punctul de plecare, nu se face o analiză sau o critică a lucrurilor care n-au funcționat în primii cinci ani, deși aceste lucruri se pot găsi în alte documente care stau la baza raportului. Alt punct important, poate nu destul subliniat, e faptul că cetățenii doresc să știe care sunt activitățile întreprinse de Uniunea Europeană pentru a proteja biodiversitatea. Deci, putem și noi să dăm un impuls pentru a îmbunătăți uh, informarea cetățenilor. Și nu prea am văzut acolo un raport uh, unde apare ideea valorii biodiversității și a naturii în sine. Pentru că e vorba de valoarea sa față de om, însă valoarea e dublă. E o valoare uh, ca bogăție, indiferent de existența sau nu a omului, și apoi e și întregul concept legat de bunăstarea umană, sănătatea umană, societatea, economie. Și încă ceva, raportul spune că obiectivele mm, cât de cât pozitive sunt 4-5 sau, sau mai ales 4 și 5 uh, speciile uh, străine și dăunători uh, pescuitul, dar de fapt în realitate situația cu pescuitul nu e deloc uh, pozitivă. Avem o politică comună a pescuitului, într-adevăr, care pe hârtie e bună, dar trebuie și pusă în aplicare. Însă avem, uh, de exemplu, Marea Mediterană care se află în condiții dezastroase, atât în ce privește ecosistemele, cât și mediul, stocurile uh, de pești. Știm că mai mult de 90% din aceste stocuri sunt suprapescuite de către embarcațiunile Uniunii Europene, deci e vorba de uh, o, o, în general o atitudine pozitivă a noastră față de raport și vom uh, depune amendamente după cum spuneam. Mulțumim și acum domnul Florenț. Ja, zuerst einmal möchte ich auch feststellen, dass ich auf meinem eigenen Mulțumesc. În primul rând uh, trebuie să vă spun că și eu am văzut uh, ca silvicultor și văd în continuare pierderea biodiversității și uh, sunt consternat și nu știu cum s-au întâmplat lucrurile vreau să vă explic perspectiva mea, pentru că am fost prezent la prima dezbatere privind biodiversitatea și atunci cu toți am avut mari speranțe că totul se va schimba în bine. Dar, dacă ne uităm încă o dată la raportul pe care îl avem, domnule raportor, n-aș fi putut să-l scriu mai bine decât dumneavoastră. Ceea ce a spus colegul meu de la PPE, de asemenea pot să susțin. 80% din păduri și Uh, din terenuri sunt uh, în mâinile, uh, în mâini private, dar mă întreb dacă am face lucrurile, am impune măsuri mai severe, s-ar schimba ceva, într-adevăr? Nu, pentru că lipsește colaborarea cu proprietarii, cu țăranii pentru că toate deciziile se iau împotriva acestora, nu împreună cu ei. Și atunci țăranul trebuie să moară și dacă nu vrea să moară, în vecinătate am uh, o firmă de păsări care 80 de mii de uh, păsări, pentru că el are nevoie să uh, țină atât de mult, altfel nu poate să supraviețuiască atâta vreme cât laptele, apa minerală, nu vom putea să facem nimic. Pentru că trebuie, într-adevăr, să atragem atenția asupra greșelilor pe care le fac agricultorii, dar nu putem să acționăm împotriva lor, pentru că dacă facem acest lucru, vom eșua, credeți-mă, pentru că știu. Și avem uh, mulți uh, agricultori cu diplomă și domnul președinte este unul dintre aceștia care înțeleg uh, foarte bine cum stau lucrurile, dar dacă încercăm să-i, să sugrumăm cu normele noastre, nu vom putea să facem nimic. De aceea e important ca agricultorii să fie implicați ca parteneri în acest proiect, pentru că în regiunea mea, dacă trebuie să se dovedească Uh, să se uh, pună la o parte uh, spațiul pentru ecologizare, um, dacă se iau măsuri la nivel mare, nu se rezolvă nimic. Dar dacă se colaborează cu fiecare agricultor în parte, atunci se obțin rezultate. Deci, fie că e vorba de un acord voluntar sau, mă rog, nu știu sub ce formă, dar trebuie să îi implicăm pentru că aceștia trebuie să fie atrași de partea noastră, cei implicați, trebuie să fie implicați uh, agricultorii. Și venind acum la ecologizare, eu cred că deja a eșuat ecologizarea și nu din cauza comisiei, ci din cauza statelor membre. Pentru că acolo asociațiile de agricultori sunt puternice și știm cum se fac lucrurile. Noi Bun, uh, spunem că facem ecologizarea pentru biodiversitate și agricultorii din zona mea, Köln, Aachen, au uh, uh, lăsat o parte din suprafețe necultivate, dar din păcate nu ajută la nimic. Nu vedem succesul. Trebuie să umplem de sus substanță această idee a ecologizării. Și Sigur că trebuie să îi certăm pentru agricultori, pentru ceea ce nu fac, dar nu putem să acționăm singuri. Nu putem să venim cu norme de la Bruxelles și cred că statele membre sunt de vină pentru eșoarea procesului de ecologizare, au eșuat total și nu cred că va avea niciun fel de succes această măsură. Pentru că va trebui să facem acest lucru dacă nu vrem să le explicăm copiilor noștri eh, ce înseamnă ce a fost eh, o specie sau alta, ci să putem să-i ducem de mână și să le arătăm ce înseamnă. Thank you very much, Mr. Gerbrandi. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Yes, thank you, Mr. Chairman. And... Uh, mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, mulțumesc domnului de Mesmacher pentru un proiect de raport de foarte bună calitate și pentru declarațiile uh, tăioase din uh, comisie aici. Cred că am fost de acord cu uh, fiecare cuvânt al său și vă mulțumesc foarte mult. Acestea fiind spuse, Eh, văd aici ecouri din raportul meu de acum 5 ani, unde ajungeam, ajungeam la aceleași concluzii și acele soluții, practic, și s-a bucurat raportul de susținere aproape unanimă, la fel ca azi raportul dumneavoastră, așa că eu cred că trebuie să fim realiști, să spunem că, sigur, ne pasă de biodiversitate, nouă parlamentarilor și în general ne pasă, însă în același timp guvernele noastre, partidele noastre, fie că e vorba de creștini democrați, social-democrați, conservatori, liberali, oricare ar fi ele, nu pun în aplicare politicile pe care le votăm noi aici. Deci, cumva e foarte ușor să fie așa în general în favoarea biodiversității, pe hârtie, dar e mult mai greu atunci când e vorba de uh, interese adverse care intră în joc și exact în momentul acela trebuie noi să apărăm biodiversitatea cu hotărâre. Și tocmai asta e motivul pentru care eu susțin declarația domnului de Mesmacher contra procedurii refit trebuie să o combatem uh, cu tărie. Vorbeam de biodiversitate ca o criză tăcută și încă consider că este așa, deși s-ar putea să fie cea mai gravă criză cu care ne confruntăm și dacă Consiliul e prezent, aș dori să întreb reprezentantul său de ce anume organizează consilii extraeuropene atunci când uh, e vreo criză uh, în curs de desfășurare, însă păstrează complet tăcerea asupra uh, crizei pierderii biodiversității. Ce face Consiliul? Poate Consiliul uh, răspunde la această întrebare. Eu cred că pierderea biodiversității e o criză mult mai gravă pentru Europa decât criza actuală a refugiaților. Iată, câte summituri am văzut pe tema refugiaților și nu cred că va fi niciun summit vreodată pe tema biodiversității. Poate ne spune vreo două cuvinte Consiliu. Și un alt motiv pentru care vedem că e mai dificil atunci când intră în joc uh, interese diferite, iată, vedem ce se întâmplă în domeniul agricol. E ușor să dăm vina pe statele meme, dar să ne uităm și în oglindă, că noi am tot diluat uh, verzirea politicii agricole, noi, uh, parlamentarii. Deci, iată, din nou, interese uh, care se bat cap în cap. Și atunci principiile noastre nu prea sunt la fel de puternice ca uh, de obicei. Și haideți să fim realiști. O întrebare către comisie. Și anume, principiul no net loss. E, uh, în principiu pregătit îndelung de comisie și aș vrea să știu care e situația actuală și dacă putem să ne așteptăm la propuneri concrete. Și, în final, domnule președinte, în legătură cu punerea în aplicare, din nou, e o mare, mare problemă. Iată, raportul Agenției pentru Mediu spune clar. Aș lua un exemplu. Și anume, vânătoarea păsărilor din Malta. Știm cu toții. Și când am intrat eu în Parlament în 2009, citez, iată, din uh, o declarație pentru presa Comisiei Europene, la acea dată, iată, pe 10 de septembrie 2009, Curtea confirmă că vânătoarea de, uh, vână, vânătoarea de primăvară în Malta încalcă legislația europeană. Iată, acum șase ani de zile se întâmplă asta. Și care a fost ultima scrisoare scrisă Comisiei în legătură cu aceeași problemă din Malta? Cred că datează de acum câteva săptămâni. De ce Dumnezeu nu-i oare posibil uh, în Europa în 2015 să organizăm uh, ceva, dacă un stat mic sau mare pur și simplu nu pune în aplicare o legislație anume, nu respectă legislația. ce Dumnezeu nu suntem în stare să forțăm în acelui stat membru să-l obligăm să respecte legea. Poate mă explică comisia de ce e așa de greu. Eu pur și simplu nu înțeleg ce-o fi așa de greu. Dacă nu suntem în stare să facem așa ceva, atunci cum Dumnezeu vom putea să realizăm aceste obiective de protecție a biodiversității. Mulțumesc! Mulțumesc și următoarea vorbitoare, doamna Schreier-Piric. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe raportor Împreună am consacrat multe eforturi. Dacă citim uh, atent uh, rezultatul uh, acestei munci scris, iată am și eu o problemă. E vorba în țările de jos de faptul că autoritățile locale și asocia, Asociația Proprietarilor Funciari și Asociația Agricultorilor, o serie întreagă de agricultori care în acest raport explică faptul că uh, Uh, o țară e în mari necazuri atunci când nu se aplică corect legislația. Sigur, eu uh, știu că trebuie să apărăm natura, însă mă întorc spre raportor și spre raportor din umbră. Iată, ajutați uh, țările de jos să rezolve problemele. S-au făcut multe, s-a aplicat destul din această legislație guvernul neerlandez, secretarul de stat uh, de resort a scris o scrisoare uh, autorităților europene și când uh, citesc această scrisoare înțeleg că autoritățile locale din țările de jos pur și simplu nu se recunosc în scrisoarea asta adresată autorităților europene. Vă voi trimite, domnule raportor, o copie acestei scrisori, vă voi trimite și Comisiei Europene, pentru că noi avem probleme tocmai pentru că facem prea multe, facem exces de zel cu aplicarea acestei legislații. Deci vă voi transmite acest document, nu vi-l voi citi acum, dar vă spun că sunt multe state membre care, da, într-adevăr, au făcut prea puține pentru a pune în aplicare Natura 2000. În deci de jos au făcut prea multe. Deci știți care sunt consecințele acestei aplicări când văd că în state membre, cum ar fi țările de jos, aplicarea politicilor europene în materie de mediu, în cadrul rețelei Natura 2000, are un impact asupra exploatațiilor agricole, dar și asupra construcției de locuințe sociale. Iată, din cauza uh, excesului de zel, țara noastră are probleme acum. Articolele directivei Habitate cer să se țină cont întotdeauna în dispozițiile pune punere în aplicare de împrejurările economice și sociale ale unei țări. Dar asta nu se face în niciun caz în, în, în țările de jos. În plus, nu există niciun fel de legislație care să fie coerentă pentru a pune în aplicare directiva Habitate, cum totuși solicită, uh, se solicită la punctul 17. Uh, când e vorba de uh, nivelul juridic, există o serie de incertitudini în conceptul de articolul 7, alinea 3, principiul de precauție, toate acestea se interpretează în mod diferit. Ce anume e semnificativ? Ce înseamnă forță majoră? ce este un bun public. Fiecare stat membru interpretează toate acestea după bunul lui plac. Deci aplicație, eh, legislația trebuie să fie îmbunătățită, ales în ce privește punerea în aplicare. E nevoie de orientări din partea Comisiei Europene, pentru că e prea multă confuzie. Sunt multe studii juridice care ne arată acest lucru. La alinatul 16, eh, iată, se vorbește despre subvenții care dăunează mediului. Pentru mine, un asemenea concept l-a reprezenta construirea unui tunel pentru uh, care costă mai multe milioane de euro, care se, se suspendă pentru a proteja un viezure. La ce folosesc toate astea? Deci nu sunt de acord cu alineatul 17, care spune că directiva Habitat și Păsări sunt exemple perfecte de directive inteligente. Nu, sunt mult prea multe probleme cu puterea lor în aplicare în, în țele de jos, dar nu numai. Sigur că în uh, directiva apar toate elementele, dar câteodată nu sunt destul de ponderate. Proprietarii funciari sunt uh, uh un element de care nu se ține cont. Uh, sunt confiscate trenurile acestora, prea multă birocrație, prea multă ideologie. Uh, nu se verifică exact ce se întâmplă la fața locului, la alineatul 13, la alineatul 14, de exemplu. Acolo se dă vina pe agricultori și pe pescari. Însă trebuie să vedem și ce se întâmplă în alte sectoare. Eficiența planurilor de management în cele de jos este pusă sub semnul întrebării din punct de vedere științific. Adesea, emisiile de azot ale exploatațiilor agricole au scăzut uh, drastic uh, datorită măsurilor care au fost luate. Pe de altă parte, Ploaia duce azot în sol. Întotdeauna se dă vina pe agricultori, însă iată, asta e vina automobilelor. Și pur și simplu dorim să omorâm exploatațiile familiale. Oare chiar ne dorim acest lucru? Planuri prea rigide, prea stricte, care pur și simplu nu mai lasă agricultorii să trăiască măsurile pe care le propuneți dumneavoastră merg prea departe, sunt prea draconice. Pur și simplu uh, merg în contra salvardării pădurilor. Iată, o altă problemă. Astăzi uh, proprietarii de păduri uh, au mari probleme, că nu își mai pot proteja pădurile, așa după cum consideră ei de cuvință. Nu își mai pot proteja proprietatea. Nu se vorbește uh, adesea de aplicarea regulilor de către statele membre, reguli care au consecințe negative. Eu cred că ar trebui aduse la zi orientările uh, pentru aplicarea directivei. Oare Comisia e gata să facă ceva în legătură cu această problemă care apare în statele membre care aplică uh, cu strictețe legislația. Comisia trebuie să-și facă treaba pentru a îmbunătăți aplicația. Vorbesc de aliniatul 3. Pentru orice plan sau proiect care nu e legat direct sau care uh, nu are legătură directă cu gestionarea regiunilor, însă care are un impact semnificativ pentru aceste regiuni, se va face o evaluare adecvată consecințelor pentru regiune, ținându-se cont de specificitățile, specificitățile mă scuzați, regiunii. Ținând cont de evaluarea regiunilor respective, și de dispozițiile de la liniatul 4, instanțele competente nu își dau autorizația pentru un proiect sau un plan decât după ce au obținut garanția că aceste caracteristici naturale ale unei regiuni sau ale alteia nu vor fi afectate și după ce uh, s-a ascultat uh, vocea tuturor actorilor implicați. Mă întrebați poate ce tot complică lucrurile aici, dar realitatea este că în trecut primul nostru ministru, domnul Balkenende, a atras deja atenția că există aceste probleme. Eu, da, vreau să apărăm natura și să o conservăm, dar ce se întâmplă azi e că uh, organizațiile uh, multinaționale pur și simplu pun mâna pe terenurile de la țară și nu cred că ăsta ar fi obiectivul nostru. Leonardo. Mulțumim. Uh, acum dau cuvântul doamnei Leonardo. Merci, Monsieur le Président. Euh, je remercie notre collègue. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegului nostru pentru raportul său complet. Aș vrea să insist asupra unui punct esențial din punctul meu de vedere, bilanțul aplicării și a transpunerii directivei și, în special, evaluarea eficienței acestei directive și, acestor, și a Da, există texte ca directiva Habitat care trebuie aprofundate și aduse la zi, dar vreau să insist asupra unui punct simptomatic, cormoranii. Avem o reglementare care protejează această specie de păsări și care este rezultatul distrugerea stocurilor locale de pești de apă dulce. Am propus o rezoluție pentru a duce la o aprofundare a acestei reglementări, dar nu a avut nicio consecință. De aceea sugerez să insistăm asupra efectului pozitiv sau nu al directivelor existente. În sfârșit, uh, colegul nostru demes Mesmecher uh, propune să invităm Comisia și statele să elaboreze o inițiativă privind polenizatorii. Da, este un lucru esențial, dar în același timp vreau să vă reamintesc că grupul nostru a propus o obiecție, uh, dar o bună parte a acestei comisii a refuzat inițiativa noastră înainte de marile proiecte Sunt începem cu acțiuni de zi cu zi eficiente și concertate. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne Mulțumesc. Aș dori să dau acum uh, reprezentanților Comisiei Europene. Doamna Ledozo, cred că va lua cuvântul, dar uh, o să mă exersez un pic uh, pronunția numelor. Thank you, Mr. Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei, vreau să salut acest raport foarte bine scris de domnul Demesmacher și de raportorii din umbră. Cred că el preia toate elementele principale din raportul Comisiei subliniază toate aceste elemente, obiectiv cu obiectiv, și subliniază în mare rolul esențial al uh, biodiversității și ecosistemelor în susținerea societății și economiei. Raportul Comisiei a subliniat consecințele neîndeplinirii obiectivelor și a identificat lacunele în uh, implementarea strategiei pentru biodiversitate și locurile unde e nevoie de eforturi suplimentare. Și acest uh, raport confirmă concluziile Comisiei și cere acțiuni suplimentare. În ceea ce privește întrebările care au fost adresate doamnei Bearder, vreau să îi spun că vom lua în considerare cu mare atenție concluziile Parlamentului European și ale Consiliului pentru a vedea ce, care vor fi măsurile adecvate de luat. Domnului Herbrandi îi spun că continuăm uh, să lucrăm pe principiul uh, zero pierdere netă de biodiversitate într-un context mai larg. Am publicat rezultatele consultării publice și Uh, continuăm uh, munca pentru a uh, valorifica și valoarea impactului și vom lua măsuri suplimentare în lunile care urmează. În ceea ce privește celelalte comentarii și raportul, salutăm concluziile privind verificarea de conformitate, de adecvare a directivelor natură. După cum știți, Comisia analizează acum dovezile suplimentare și va prezenta rezultatele preliminare pe 20 noiembrie în cadrul unei conferințe. Cu aceasta vă mulțumesc încă o dată pentru toată munca și așteptăm cu nerăbdare raportul în forma sa finală. Mulțumesc! da, și eu vreau să mulțumesc călduros tuturor celor care s-au implicat. Și înainte să-i dau cuvântul din nou domnului Macker, pentru a concluziona dezbaterea pe acest raport, care a fost foarte bine primit, aș dori să dau cuvântul și Consiliului European, pentru că s-au pus foarte multe întrebări uh, destul de neplăcute. Eu sunt. Uh, uh, uh Consiliul este reprezentat aici ca Uh, oaspete, dar poate că ar fi foarte bine ca um, de acum înainte să fie prezente toate ședințele, pentru că și noi și Comisia suferim din cauza uh, deciziilor luate în Consiliu și de aceea eu uh, am să-l motivez pe domnul președinte să fac această invitație. Domnule Demesmacher, aveți ultimul cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să aud că s-a prefigura, se prefigurează un consens destul de larg pe marginea raportului meu și a punctelor cheie din acesta. Nu trebuie să ratăm obiectivele 2020 și e nevoie de o voință politică mai puternică pentru progrese. E nevoie de o mai bună punere în aplicare, de o verificare mai strictă și o mai bună integrare în toate domeniile de politică și nu ne dorim o revizuire a directivelor natură. Am ascultat cu atenție cele spuse de colegii mei raportori din umbră și ce au spus și ceilalți colegi. Am ascultat și remarcile critice și am să trec uh, la limba mea maternă. Er staat uh, ook duidelijk in het rapport dat wij da, se spune foarte clar în raport că ne dorim o abordare care să implice toate părțile implicate. La nivel regional, local, vrem să implicăm pe toți și pe agricultori, sper eu. Comisia Europeană a indicat deja țărilor de jos că directiva ar trebui să permită o flexibilitate suficientă pentru a face față problemelor de punere în aplicare la care v-ați referit. Nu știu dacă ele pe um, curg din uh, directivă, din dispozițiile acestora. Sigur că textul poate fi întotdeauna îmbunătățit și aștept o colaborare bună în continuare cu colegii pentru a da un semnal puternic din partea Parlamentului European. Mulțumesc! Ich möchte Sie Mulțumesc. Vreau să vă atrag atenția că termenul pentru depunerea amendamentului este pe 16 noiembrie, după amiază, iar votul la ENVI este programat pe 21 sau 22 decembrie. Avem noroc că secretariatul nu a fixat data pentru 23 decembrie și Votul în Parlament, în plenară, va fi în ianuarie sau februarie 2016. Deci avem timp până atunci să ne punem pe treabă pentru a ajunge la un rezultat bun. Și trecem astfel la punctul următor de pe ordinea de zi, unde este vorba de un schimb de opinii cu Comisia. E, eh, e. Eh. Și Vreau să îi dau cuvântul uh, lui Keith Taylor din partea verzilor. Da? Ia, ia, ia. E aici? Da, sunt aici. Așa cum Comisia de știe, există 311 cetacee, deci uh, balene, delfini și marsuini, care sunt captive în 15 facilități Uh, în Uniunea Europeană. E vorba de 200 și ceva de uh, balene, uh, orci, balene beluga și delfin de Amazon. Și există o directivă, directiva 1999-22, care a fost Uh, menită conservării biodiversității. Um, a fost un uh, program foarte interesant uh, la televizor aseară și am văzut că aceste animale pot să facă, să parcurgă 100 de kilometri pe zi și pot să um, plonjeze la adâncimi de 10 de metri. În timp ce în spațiul lor de captivitate, spațiul lor de mișcare este doar de sub 1% din distanțele pe care ei le pot uh, le pot parcurge. Uh, aceste medii nu uh, se aseamănă deloc cu mediile lor naturale. Majoritatea um, spațiilor sunt mult prea mici. Și în astfel de spații, ele dezvoltă probleme, cum ar fi o, un comportament repetitiv anormal. Există de asemenea o asociere între cetăceele captive care vin din diverse regiuni geografice și din uh, specii diferite, ceea ce poate să ducă la schimbări în dinamica naturală de grup. Și acest lucru duce la dominanță, la agresivitate, la um, răniri și chiar la Uh, decesul animalelor care nu pot să scape de agresiune în captivitate. Și știți, atunci când oamenii fac, uh, comit crime, îi uh, trimitem la închisoare și au dreptul să facă apel și să beneficieze de un proces în justiție, dar animalelor nu le oferim astfel de alegere. Am două întrebări pentru comisie date fiind cererile directivei de a oferi animalelor condiții care să satisfacă nevoile lor biologice și de conservare ale speciei din care provin, oferind uh, uh spații uh, care să fie îmbogățite cu elementele necesare. Poate Comisia să dea detalii cu privire la uh, modul în care niște bazine de beton uh, mici uh, pot să, uh, în care sunt ținute cetacele, pot să satisfacă aceste cerințe prevăzute în directivă? Și a doua întrebare, dacă îmi permiteți. Date fiind dovezile științifice care susțin faptul că animalele acestea au o, un comportament social și um, vreau să știu dacă Comisia va oferi consultanță statelor membre și le va cere să își revizuiască uh, condițiile în care sunt uh, ținute aceste animale. Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Euh, alors qu'un Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ne-am trezit târziu în privința acestui subiect, ă, pentru că situația cetățenilor în captivitate este îngrijorătoare. Astăzi avem ă, peste 300 de ă, orci delfine delfini în captivitate. Două problematici majore sunt identificabile. Pe de o parte, condițiile de viață în captivitate acestor animale adaptate pe uh, întinderile imense ale oceanelor. Apoi, traficul devenit obligatoriu de condițiile deplorabile ale acestor animale care le pun în pericol supraviețuirea și supraviețuirea speciei însăși. Aceste lucruri în contradicție cu Convenția Internațională privind speciile de floră și de faună pe care de pă, dispariție. Delfinul se întinde pe un habitat de 200 de kilometri și poate parcurge, așa cum a spus colegul nostru, până la 1000 de kilometri pe zi. Uh, nu putem lua în calcul că aceste, faptul că aceste animale cu o inteligență sigură nu suferă când trăiesc în bazine de câteva zeci de metri pătrați predispuși la uh, un uh, habitat uh, cu sunete și cu muzică sunt o amenințare și le provoacă traume acestor animale. Ar fi util ca Comisia să ia poziție în ceea ce privește condițiile de exploatare acestor animale pentru că se creează un stres ca cel la care sunt supuși, uh, supuse cetacele, astfel încât practic nu se pot reproduce. Aceste condiții duc la importul de noi animale pentru a asigura perenitatea a ceea ce a devenit un comerț inacceptabil. Comisia ar putea să-și precizeze poziția în ceea ce privește dreptul pozitiv al Uniunii, care deja în 1996 obliga delfinarele să contribuie în mod activ la conservarea speciei, la cercetarea și la educarea publicului producerea unui raport privind aplicarea reală a acestor obligații necesare pentru exploatarea animalelor sălbatice în condiții demne de Europa ar fi un prim pas din partea Comisiei pentru a dobândi o viziune mai clară a situației acestor centre de exploatare din ce în ce mai revoltătoare. Îi dau cuvântul colegii Ayuso. Presidente, vamos a ver, nos han descrito una, un, un panorama realmente tremendo. Da, mulțumesc, domnule președinte. Problema este foarte gravă. Problema cetățenilor și mai ales a delfinilor uh, e că ei trebuie respectați conform normele CITES și alte norme. Iată, avem o directivă Uh, pentru parcurile zoologice. În Spania e legea 31 din 2003, mai este și legea privitoare la uh, conservarea faunei. O treime din uh, delfinii din Europa se află în apele Spaniei și din ce știu eu vă pot asigura că în Spania nu există tabloul pe care îl descrieți noastră. Ei, acolo li se poartă de grijă, trăiesc în condiții foarte bune acum 10 uh, ani uh, nu aveam atâția delfini, vorbim despre delfini născuți în, par, în uh, parcurile zoologice și din câte știu eu, condițiile de acolo sunt extraordinare. Nu e vorba deloc de tablou catastrofic pe care ni l-ați descris aici. Pare că vorbim de alt continent. Nu știu cum se măsoară stresul acesta al delfinilor. Eu am văzut că ei se joacă, acolo se respectă toate normele. Acum nu eh, vă spun eu exact care sunt datele, dar în țara mea, Spania, se fac niște inspecții detaliate. Nu știu ce se întâmplă în alte țări. Eu vorbesc despre Spania, unde se află o treime din delfini europeni. Vielen Dank. Mulțumesc mult, doamna Aiuza. Domnul Afronte. Grazie, Presidente. Eh, colega Iuso, non è un problema di... Mulțumesc, doamna Iuso, nu e o problemă de cum sunt ei uh, îngrijiți în captivitate. Și nu e vorba de respectarea normelor, nici măcar asta, despre asta nu e vorba. Problema e mai degrabă de tip cultural și educativ E vorba că știința ne spune și nu ne putem face că nu cunoaștem, știința ne spune clar că aceste animale sunt inteligente, sunt conștiente de e, propria lor existență și de ființa lor. Deci, dacă noi îi ținem într-o captivitate, chiar dacă în condiții minunate și care respectă toate normele, oricum sunt animale împrizonerat, prizonierat și își dau seama că sunt captive, pentru că sunt autoconștiente și inteligente aceste animale. Acum 20-30 de ani, le aveau un rol și și-au jucat un rol, rolul care a fost important, și anume ca lumea să cunoască mai bine aceste animale, care până atunci erau necunoscute, vorbeam de <laughs> monștri marini, puțin cunoscuți. Însă, iată, publicul iubește și sunt uh, cei care interesează cele, cel mai mult publicul uh, din punct de vedere al uh, conservației lor, Iată, nu e o întâmplare că toate speciile de cetacee se află în cite, sunt anexa 1 sau 2. Rolul acestor structuri în ce privește conservarea speciilor și educația probabil a fost unul important, dar nu mai are niciun sens de a exista astăzi. Aceste structuri nu se ocupă de conservare. Animalele care se nasc în captivitate nu pot fi eliberate. Uh, programele educative din delfinarii, care eu recunosc, sunt, există, pot fi și valoroase. Însă, a uh, învăța copiii că pentru plăcerea noastră, plătind un bilet, se pot ține în captivitate eh, niște ființe într-o, într-o piscină, nu este deloc ceva educativ. Dacă îi, face, dacă îi învățăm să cânte, să danseze, asta nu e ceva foarte educativ. Deci e, lucrurile sunt, trebuie văzute diferit. Adesea Europa e la coada schimbărilor politice și culturale și eu vreau ca Uniunea Europeană să fie portavocele unei schimbări culturale și să spună că în termen de 5 sau 10 ani să nu mai permită pe propriul teritoriu menținerea în captivitatea unor animale inteligente. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna Chilonei. Thank you, Chair. Thank you, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi. Eu am depus o singură întrebare Comisiei. Cum uh, va face față uh, Comisiei închiderii delfinarilor, de pildă în Finlanda, acolo ne închidem uh, delfinariul și ce se va întâmpla în momentul retragerii animalelor individuale promis, comisia ne va asista în crearea de Uh, locuri de retragere pentru aceste animale sau uh, în privința cetăților pe care le avem în momentul de față la noi și în alte legionari din Europa? Mulțumesc! Vielen Mulțumesc mult! Colegul Eck are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi, stimați colegi. Deja s-a spus destul de des uh, că delfinii și alte cetacee au o conștiință, au și uh, o comportare analogă cu morala. Deci multe lucruri ne indică faptul că aceste animale sunt foarte, foarte dezvoltate și în calitate de plătător pentru drepturile animalelor pot să spun că uh, animale care au comportamente atât de asemănătoare cu ale oamenilor ar trebui să aibă și câteva drepturi fundamentale. Să vă dau un exemplu, ceea ce privește comportamentul delfinilor, am avut ocazia acum 3 sau 4 ani alături de Berry, m-am întâlnit cu el, era pe dresorul delfinilor pentru, acest, pentru serialul Flipper. Și el mi-a spus că un delfin aflat în captivitate a refuza eh, hrana, a eh, intrat în depresie și în cele din urmă acest delfin s-a sinucis. Eh, s-a izbit cu capul de peretele de beton până când a murit. Deci acestea sunt indicii clare că animalele suferă foarte mult de pe urma captivității. Și într-o Europa care trebuie să se dezvolte din punct de vedere moral, trebuie să putem uh, lua decizia să le dăm câteva drepturi fundamentale animalelor, mai ales animalelor care în mod atât de evident dau semne de conștiință, de comportamente morale ca uh, acest mamifer marin. Uh, întrebarea pusă comisiei este cum apreciază drepturile animalelor pentru asemenea specii astăzi, dar și pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Eck, și acum îi dau cuvântul lui domnului O'Brien de la comisie pentru a răspunde eventual câteva întrebări. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, uh, mulțumesc că am luat cunoștință, la cunoștință comentariile venind de la uh, membrii Parlamentului. Este important să subliniem că există priorități în ceea ce privește conservarea cetățenilor în Europa și acest lucru mai ales prin directiva Habitat în ceea ce privește cetățenile din sălbăticie. Uh, directiva urmează să completeze legislația despre care am vorbit inițial în ceea ce privește conservarea și până la adoptarea unor măsuri pentru autorizarea grădinilor zoologice măsurile propuse de directivă pentru statele membre se referă la cercetare, la educare, la conștientizare, la prevenirea evadării și de asemenea și la condițiile în care sunt ținute animalele, care am observat că este motivul principal de îngrijorare al intervențiilor de astăzi. Este foarte important de asemenea ca oamenii să rețină că această directivă se bazează pe principiul subsidiarității, în mod foarte clar mai mult decât directivele privind habitatul și păsările statele membre trebuie să ia măsurile. Și, de exemplu, nu avem o comisie pentru uh, mare, pentru domeniul mare, niciun mecanism de raportare. Uh, deci statelor membre nu li se cere să uh, raporteze Comisiei Europene privind măsurile. Totuși, în ceea ce privește îngrijorările dumneavoastră, deja bă, am emis niște linii privind bunele practici în anul acesta, în urma discuției discuții cu părțile implicate și cu statele membre, inclusiv cu Asociația Europene pentru Grădini Zoologice și Acvarii și cu alte per- uh, și asociații ca Borfri, care clar au o perspectivă diferită în privința acestei dezbatere. Și asta a inclus considerații legate de cetacee și de alte specii. Noi, eh, la comisie, nu avem lingătoare privind diferite grupe de animale, nici nu avem experiența necesară pentru a putea spune legătură cu cât de mare este zona de care este nevoie pentru uh, eh, cetacele apărate în uh, captivitate. Ne așteptăm de la statele membre să-și uh, exerciteze responsabilitatea în baza acestei directive și să aibă o bază științifică pentru a se asigura că aplică directiva în mod corect în ceea ce privește prevederile ei. Nu am luat în calcul uh, sfaturi suplimentare în acest moment în ceea ce privește strategiile aflate în captivitate, în mod explicit. Nici nu avem uh, indicații privind închiderea anumitor facilități pentru ceea ce în liniile noastră, directoare generale am uh, dat câteva sfaturi privind acele prevederi și facilități care nu sunt în conformitate cu directiva privind grădinile zoologice în ceea ce privește asigurarea faptului că animalele care se află în aceste zone sunt tratate corect în momentul închiderii respectivelor uh, facilități. În momentul acesta pregătim o evaluare a directivei privind grădinile zoologice ca parte a programului REFIT. Este ceea ce facem în momentul de față pentru directiva privind păsările și cea privind habitatele. Și în contextul evaluării vom căuta probe din partea statelor membre și din partea diferitelor părți implicate în ceea ce privește îngrijorările și problemele legate de punerea în aplicare, inclusiv în ceea ce privește cetacele. Deci credem că această evaluare pe care suntem hotărâți să o facem și care va avea loc în, principiul anului viitor, este cel mai bun mecanism prin care putem să luăm în, luăm în calcul aspectele menționate astăzi de membrii Parlamentului European. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc mult. Cred că am încheiat discuția pe această temă. Și acum facem o mică pauză, apoi va veni invitatul nostru și președintele nostru. Vă rog să aveți un pic de răbdare. Ehm, sigur că v-a plăcut să fiți aici în față. Ehm, poate că la următoarea legere europene din nou aici. Sì, sì, sì, ok, ok. Dear colleagues, stimați colegi, cred că putem începe această întâlnire. Vom discuta Uh, privind întâlnirea de la Paris, uh, privind uh, schimbările climatice și avem ocazia să-l avem aici pe domnul Werner Hoyer, președintele Băncii Europene de Investiții. Aș dori să urez bun venit domnului Werner Hoyer, președinte al Băncii Europene de Investiții cu care astăzi eh, vom face un schimb de informații privind așteptările, privind acordurile internaționale care vor fi eh, semnate la COP21, mai ales în ceea ce privește finanțarea, care este privită ca o problemă, ca un aspect legat în negocierile eh, următoare. Este un lucru care a fost recunoscut în raportul pe care l-am votat în plen privind un nou acord internațional la Paris care a fost adoptat de Parlament pe 14 octombrie și avem un mandat pentru 15, uh, pentru delegate de 15 parlamentari europeni de la Paris. Aș vrea de asemenea să rez uh, bun venit domnului Jonathan Taylor, vicepreședinte al Uniunii Europene și încep uh, dându-i cuvântul domnului uh, Hoyer pentru uh, remarcile uh, introductive și apoi vom lucra în formatul obișnuit, o primă rundă de întrebări și răspunsuri, răspunsurile fiind date de domnul Werner Hoyer și mai târziu a doua rundă. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați domnule Lavia, membrii al Parlamentului European, doamnelor și domnilor, este o mare plăcere pentru mine și pentru domnul vicepreședinte Taylor, precum și pentru raportul nostru Parlament, uh, uh, să fim aici cu dumneavoastră pentru a discuta COP21 nu am, nu am putut găsi un moment mai potrivit după ce uh, tocmai uh, am lucrat împreună la New York uh, privind dezvoltarea și dezvoltarea durabilă și cu câteva zile după aceea la Lima, la întâlnirea între femei și Banca Mondială, unde a discutat despre pregătirea pentru COP21 cu comunitatea internațională sub conducerea prietenilor noștri francezi. În trei săptămâni cu toții fie vom fi la Paris sau vom privi către Paris uh, noul protocol de la Paris care pune bazele unor acțiuni în ceea ce privește uh, creșterea unor temperaturi cu maxim 2%. 2, două grade Celsius. Știm că dacă guvernele cooperează în mod inteligent, dacă oamenii de afaceri, investitorii fac acest lucru, putem uh, ajunge la o economie cu mai puține emisii, creând locuri de muncă și chiar putem crea oportunități pentru ramurile industriei din Europa și la nivel global. Dar pentru că acest lucru să se întâmple, este esențial să avem, să înțelegem bine finanțarea privind Uh, Banca Europeană este cea mai mare bancă în ceea ce privește finanțarea de proiecte care combat schimbările climatice. Suntem mai mari decât orice bancă oricum, dar suntem implicați în mod deosebit în domeniul combaterii schimbărilor climatice și acest lucru a fost deosebit de vizibil la Lima Uh, unde la întâlnirea uh, cu băncile multilaterale, banca noastră a fost avangarda în ceea ce privește convingerea tuturor participanților uh, și alte instituții financiare de a-și asuma obiective ceva mai ambițioase în ceea ce privește schimbările climatice. Ne așteptăm să finanțăm în jur de 100 de miliarde de euro în următorii ani până în 2020 și uh, prin această finanțare banca noastră are un rol de catalizator uh, care aduce contribuții de la investitorii publici și privați în același timp. În medie finanțăm 30% dintr-un proiect, deci puteți să vă imaginați că uh, fondurile sunt mult mai mari decât cele 100 de miliarde din următorii ani. Dar mai există și un alt efect Uh, de la semnale pe care le dăm piețelor financiare în privința activităților pe care le susținem, uh, care se referă la o diligență legată de criterii uh, de mediu sociale și climatice și procese de monitorizare. Banca noastră este singura bancă de dezvoltare multilaterală care operează în Europa și în toate țările în dezvoltare și emergente unde Uniunea Europeană are legături. Deci avem un loc unic pentru transferul și diseminarea de cunoștințe și experiențe între operațiile noastre dinăuntru și de dincolo de granițele Uniunii Europene. Dar ca Banca Uniunii Europene ne concentrăm asupra proiectelor europene. Uh, evitarea gazelor de seră are un impact global indiferent de locul unde au loc proiectele. Ce este bun pentru țările europene le aduce beneficii și uh, țărilor de pe restul planetei și în consecință atât țările dezvoltate cât și cele în curs de dezvoltare vor beneficia de, la, uh, de pe urma proiectelor noastre. Dincolo de Uniunea Europeană, punem mai puțin în jur de 2,1 miliarde de euro în finanțări în țările în dezvoltare și în cazul nostru este vorba despre țările ACP ă, legate de mandatele pe care dumneavoastră ni le dați și sperăm că le veți renoi. Dar nu aici ne încheiem vețile noastre. Aș dori să subliniez două puncte care vorbesc despre cum vom finanța acțiunea privința crimei în anii ce vor urma. În primul rând, uh, acum câteva uh, bani, la întâlnirea de la Lima între Banca Mondială și femei, am prezentat uh, la o întâlnire a ministrilor de finanțe și a reprezentanților instituțiilor financiare multilaterale faptul că banca noastră va credita mai mult pentru pentru climă în țările în dezvoltare între 25 și 35% până în 2020. Dar nu volumul înseamnă totul. Și ajung la al doilea punct. Noua noastră strategie climatică nu se concentrează doar pe volum, ci și pe trei domenii cheie pe care, la ameliorarea cărora vom contribui pe viitor. În primul rând, impactul finanțărilor noastre privind uh, clima, în al doilea rând, finanțarea proiectelor de adaptare și trei, uh, Uh, integrarea acestor considerente în toate standardele băncii și în metodele și procesele sale. Uh, trebuie să acordăm uh, o atenție deosebită impactului, pentru că printre altele impactul este măsurat prin modul în care fondurile publice catalizează alte surse de finanțare. Avem multe instrumente și produse disponibile și vom construi pe baza lor uh, structuri de finanțare care pot folosi fonduri publice în moduri inovatoare pentru a atrage contribuții din sectorul public și din cel privat. De pildă, în ceea ce privește finanțarea, uh, subliniez obligațiunile verzi, am fost primii care le-am emis în 2007 și acum am emis peste 10 miliarde de euro în 11 uh, monede diferite. Suntem convinși că îmbinarea între volum impactul asupra finanțării uh, climatice, adaptarea și dezvoltarea unor instrumente financiare inovatoare și unor produse inovatoare uh, pentru a implica și pe alții ne vor oferi posibilitatea de a aduce o contribuție semnificativă în ceea ce privește schimbările climatice în anii ce vor veni. Doamnelor și domnilor, uh, mai există și o provocare mai generală în ceea ce privește datele. Poate că sună foarte tehnic în prima fază, dar este absolut esențial dacă vrem să stăpânim schimbările climatice. Și scopul este să înțelegem mai bine câți bani sunt cheltuiți, unde și pe ce, pentru a evalua uh, cererile de finanțare și a răspunde nevoilor existente. De aceea, ce trebuie să facem este să ne punem de acord asupra metodologiei, uh, să uh, ne punem de acord asupra agregării datelor și a măsurării eficacității. Nu vom reuși decât dacă cooperăm cu alte instituții și actori implicați pe piață. Și asta și facem. Uh, lucrăm cu OCD, cu inițiativa uh, privind politica climatică, CPI, cu Secretariatul General al Națiunilor Unite privind uh, schimbările climatice și celelalte bănci de dezvoltare multilaterale și de naționale, cum ar fi KFV, AFD și altele, pentru a dezvolta abordări comune, pentru a duce mai departe această acțiune importantă. Dar să nu uităm uh, că băncile de dezvoltare multilaterale și băncile de dezvoltare naționale nu vor putea uh, finanța singure acest aspect, chiar dacă uh, cooperează pentru ca sectorul privat să se implice cu restul investițiilor necesare pentru o infrastructură verde, este rolul guvernelor să pună la dispoziție un cadru legal consistent și foarte clar pentru uh, a avea investiții stabile în climă. Și dacă permiteți, Cred că și aici este momentul și domeniul în care dumneavoastră, membrii Parlamentului European, aveți un rol de jucat uh, modelând procesul european legislativ într-un mod care sprijină și în cele din urmă ușurează finanțarea uh, privind uh, clima globală. Și voi încheia spunând că băncile europene sunt pregătite să coopereze cu dumneavoastră în ideea și în direcția conferinței de la Paris și în anii următori. Este clar că cea mai mare parte a muncii ne stă încă înainte și aștept cu răbdare, o discuție interesantă uh, la care colegul meu, domnul vicepreședinte Taylor, va uh, contribui cu siguranță pentru că este membru al Comitetului de Administrare al Băncii uh, de Investiții Europene și se referă, este responsabil cu tot ce este legat de schimbările climatice. De asemenea, avem pe domnul Clivici care este implicat în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu foarte mult și acum putem începe cu prima rundă de întrebare și uh, încep cu Ivo Belet de la Partidul Popular European. Două minute, Ivo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule președinte, domnule director, bine ați venit uh, și vă mulțumesc foarte mult că ați venit la comisia noastră. Am ascultat cu mare atenție discursul noastră interesant, mai ales uh, în ceea ce privește a treia acțiune pe care ne-ați explicat-o și uh, am citit că astăzi un sfert din finanțările Băncii Europene de Investiții se duc în direcția acțiunilor uh, și a măsurilor uh, privind schimbările climatice mai ales în ceea ce privește eficiența energetică, care, din punctul nostru de vedere, este unul dintre instrumentele cele mai eficiente pentru a răspunde provocărilor puse de pe emisiile de CO2. Uh, poate că acestea ar trebui să fie în miezul acțiunilor privind schimbările climatice, ale uh, uh, capacităților financiare ale Băncii Europene de Investiții. Cu alte cuvinte, primul principiu al eficienței energetice ar trebui să fie în miezul tuturor măsurilor luate de banca dumneavoastră. Și a doua întrebare, domnule președinte, se leagă de test. După cum bine știți, uh, domnul director, domnule director Hoer, uh, pregătim o reformă robustă a acestui plan și unul dintre elemente este așa, numit, așa numitele fonduri de modernizare și ce propune Comisia Europeană este să dăm un rol mai important băncii europene de investiții în ceea ce privește uh, proiectele ce urmează a fi definite. Deci am dorit să știm punctul dumneavoastră de vedere asupra acestor aspecte specifice uh, în privința codeterminării proiectelor pentru a moderniza facilitățile energetice specifice în statele membre. Uh, la ce criterii vă gândiți în privința determinării acestor proiecte și în a vă asuma acest rol pe care Comisia vi-l propune în acest proces de reformă ale citesc. mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și acum Gil Parniu. Uh, domnule președinte, domnule vicepreședinte, sunt încântat că ați venit între noi. Uh, știm cu toții că Banca Europeană de, Banca Europeană de Investiții coordonează de mult deja uh, finanțările acestei lupte înverșunate pe care trebuie să o ducem privind schimbările climatice și un alt lucru mai important, prezența dumneavoastră aici în această după-amiază, la câteva săptămâni după începutul, la, înainte de începutul COP21 la uh, Paris, uh, această finanțare va fi piatra unghiulară a acordului de la Paris uh, și știm foarte bine, uh, rolul dumneavoastră este central în această tranziție spre o economie fără carbon, uh, spre o societate adaptată imperativelor schimbărilor climatice. După cum bine știm, uh, nu este vorba doar de o întâlnire la vârf internațională pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, ci este de asemenea o întâlnire la vârf internațională pentru a schimba paradigma economică. Și se vede clar că în anii viitor rolul dumneavoastră va continua să fie esențial în această schimbare de paradigmă economică. Am câteva întrebări pe care doresc să le pun legate de raportul pe care am avut onoarea să-l scriu și uh, raportul care a fost adoptat de Parlamentul European privind COP21. Întâi, uh, uh, subvenția pe energii fosile. Uh, trebuie subliniat efortul pe care îl faceți pentru a vă diminua uh, sprijinul pentru aceste energii. În 2013 ați fixat noi norme care reduc eligibilitatea energiilor fosile pentru finanțarea instituției dumneavoastră. Dar trebuie să amintim că în fiecare an energiile fosile uh, Uh, beneficiază de 4 uh, milioane 700 de milioane uh, de eurofinanțare, în Europa între 2007 și 2013 20 de miliarde de euro din bugetul dumneavoastră au fost destinate subvenții acestor finanțări, acestor energii. Deci este încă o cale de parcurs uh, pentru a putea, așa cum dorește raportul nostru, deci să putem în anii următori să suprimăm orice finanțare, asta începând cu 2020, uh, orice finanțare pentru energiile fosile cu combustibil fosil. Apoi, ultima, ultimul aspect legat de acțiunea în favoarea climei, uh, peste 50% se referă la lupta împotriva schimbărilor climatice, 75% se referă la vecinii noștri din sud și vecinii noștri din est. Care este deci repartiția acestor fonduri între țările din sud și cele din est, din vecinătatea noastră, știindu-se că țările din sud vor fi cele mai atinse de consecințele directe ale schimbărilor climatice. Iată cele două observații pe care doream să le fac și încă o dată mulțumesc că sunteți aici și vă mulțumesc pentru acțiunea pe care o întreprindeți în lupta împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Dicărin. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă urez și eu bun venit. Aș dori să detaliați un pic planurile dumneavoastră pentru adaptarea finanțelor climatice între acest moment și 2020. În Marea Britanie, guvernul a subliniat că va investi 5,8 miliarde până în 2020 uh, și asta reprezintă de două ori mai mult decât în 2014. Este o creștere semnificativă. Uh, Consiliul de Administrație al Băncii Europene de Investiții a anunțat, uh, așa cum a spus luna trecută și la uh, uh, întâlnirea cu Fondul Monetar Internațional că va crește cu 35% finanțele pentru climă. Este un lucru foarte binevenit. Vă felicit pentru acest lucru. Dar aș vrea să să aflu mai multe lucruri despre un plan specific legat de punerea în aplicare a obiectivelor, mai ales tipurile de proiecte pe care le favorizați. Uh, și cum eh, stabiliți prioritățile pentru aceste tipuri de proiecte. Ne-ați eh, creat o imagine de ansamblu. Ați putea să fiți ceva mai specific în eh, ceea ce privește tipul de proiecte pe care le favorizați și cum veți măsura rezultatele. Mulțumesc foarte mult, domnul Gerbandi. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule Hoyer, pentru că ați venit aici și vă mulțumesc pentru cifrele impresionante pe care ni le-ați prezentat uh, în ceea ce privește finanțarea uh, climatică din partea Băncii Europene de Investiții. Întrebarea mea se leagă mai mult uh, de sistemul financiar în general și de ce ar putea face Banca Europeană de Investiții pentru a, pentru a lucra la el. Și pun această întrebare pentru că mulți spun că aceste inițiative ale Băncii Europene de Investiții sunt deosebit de importante, dar că finanțarea reală va uh, decola când vom schimba sistemul financiar. Și vă dau câteva exemple. În primul rând, Bloomberg New Energy Finance uh, a uh, făcut a spus că piețele de capital sunt fosiliști instituționali din cauza sistemelor și vă dau câteva exemple. Calculul riscurilor, deci privind înapoi, au eșuat să vadă noi amenințări pentru, uh, privind schimbările climatice în viitor. Standardele nu măsoară valoare așa numitelor active blocate. Uh, un lucru uh, pe care l-a discutat recent foarte bine și în mod elegant guvernatorul Băncii Anglii și un al treilea exemplu se leagă de agențiile de creditare care nu iau în calcul riscurile care depășesc 3 ani și riscurile privind schimbările climatice sunt, sau bine, cele mai multe dintre ele, încă uh, pe o perioadă de peste trei ani după o investiție. Deci există probleme structurale în interiorul sistemului nostru financiar pentru a avea uh, finanțări climatice pozitive. Știu că este un lucru uh, de care trebuie să se ocupe politicienii, dar nu este un lucru la care ar putea lucra și Banca Europeană de Investiții, folosindu-se de cunoștințele sale și de influențele sale pentru a schimba acest sistem financiar? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Kilonen. Mulțumesc uh, domnului Hoyer pentru acest uh, pentru această prezentare foarte interesantă. Innovatiiviset ilmastomyönteiset hankkeet esimerkiksi. Cum veți uh, lua în calcul, de pildă, sectorul de transport? Și ce tip de impact au anumite măsuri, de pildă uh, crearea unor uh, căi ferate mai rapide a jucat un rol major în finanțarea Băncii Europene de Investiții. Și dacă doriți să creați uh, un sistem de transport multimodal verde, ceea ce ne-ar trebui ar fi să finanțăm nu doar infrastructura, ci și alte proiecte Banca Europeană de Investiții va începe finanțarea următoarei generații uh, de facilități multimodale, de terminale multimodale, precum și uh, servicii de transport durabile sau uh, alternative cu nivel scăzut de carbon, uh, cu combustibil, cu nivel scăzut de carbon sau infrastructură pentru combustibil? Sau vă veți concentra în continuare pe finanțarea proiectelor bazate pe combustibil fosil? Și o altă întrebare legată de finanțarea din sectorul agricol. Banca română pentru Investiții a finanțat uh, proiecte care încearcă să reducă emisiile din domeniul agricol uh, la nivel global sau doar în Europa și cum ați uh, luat în calcul rolul țărilor în dezvoltare, mai ales în ceea ce privește agricultura. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Caut. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule Hoyer, că ați venit la noi și că ne-ați explicat strategia. Mă uitam la comunicarea pe care ați făcut în direcția Parisului, care arată foarte bine, dar tot am două întrebări care poate m-ar interesa viziunea dumneavoastră. Odată în ceea ce privește prețul carbonului, dacă mă uit la strategia dumneavoastră, Eh, vedeți că, se vede că Banca Europeană de Investiții se gândește la o stabilire a prețului eh, care să ajungă în nivelul de 50 de euro pe tonă de CO2 până la 2030 și apoi să crească până la 100 de euro pe tonă de CO2 în 2045. Deci acesta este un indicator în ceea ce privește că vă așteptați că se întâmple cu prețul carbonului. Însă acum, dacă vă uitați la propunerile aflate pe masă pentru reforma ETS, între ghilimele aș spune, uh, prețurile nu urmează să atingă aceste niveluri. Care sunt uh, consecințele dacă prețul carbonului uh, rămâne mult mai scăzut? Uh, și care sunt consecințele asupra costurilor proiectului în care se implică Banca Europeană de Investiții. Pentru că cred că este important să luăm în calcul și acest lucru odată ce discutăm anumite scheme de propunere în ceea ce privește reforma ETS. A doua întrebare se leagă de standardele privind uh, emisiile și cred că aceasta face legătura cu uh, comentariile făcute mai devreme legate de uh, dispoziția fosilă a multor investitori, dacă pot spune așa, și cred că menținerea standardului la 5,50 grame pe kilovatoră este cam în aceeași direcție, pentru că uh, a fost criticat faptul că din nou cu, cu aceste limite ne închidem într-o, uh, într-o perioadă legată de uh, energii fosile pe termen lung. Asta este o problemă de ce nu ascultați cele de a limita uh, emisiile uh, în deciziile pe care le luați și în finanțările pe care le faceți? 4,50 este deja un standard folosit de Marea Britanie. Uh, știți că se face solicitare și pe 3,50. Până acum Banca Europeană de Investiții lucrează cu acest standard de 5,50 care din punctul meu de vedere este mult prea ridicat. Deci aș vrea să aud părerea dumneavoastră și în această privință. Mersi, Monsieur Președinte. Doamna mulțumesc, domnule președinte și domnului director pentru prezența domniei sale aici. Niciun proiect nu poate fi susținut, sper că sunteți de acord, dacă certitudinea reușitei sale și valorii adăugate nu este sigură sau asigurată. Și pentru ca uh, proiectele să fie cu adevărat eficiente, ele trebuie să fie bine țintite și uh, detaliate. Însă se tot înmulțesc mecanismele de finanțare și asta a dus la o adevărată fragmentare a fondurilor alocate în, spre ajutorul țărilor în curs de dezvoltare, în lupta împotriva schimbărilor climatice. Și asta e observația Curții de Conturi Europene și cred că trebuie să extindem această observație și la investițiile strategice. Și acum o primă întrebare. Ce cadru veți propune pentru a evita împrăștierea proiectelor și a instrumentelor financiare și pentru a furniza o bună evaluare a proiectelor a posteriori. Și apoi, aș dori să insist asupra necesității de a ne pune un semn de întrebare în legătură cu proiectele așa numite de atenuare. E un punct central al programelor propuse de grupul de finanțare a politicii climatice, uh, al băncilor mondiale de dezvoltare, a băncii mondiale de dezvoltare și ce criterii permit să se stabilească cu calitate faptul că un uh, uh, o problemă locală provine dintr-o, dintr-o deregulare mondială putem să ne asigurăm că interpretarea de pe urma COP21 nu va fi prea extinsă. Dacă nu, mă tem că se vor înmulți niște acțiuni prea marginale și, pe urmă, că se va coordona politicile naționale, se vor coordona doar în mod prea restrâns. Și un alt element important, cadrul de acțiune. Sigur că ne aflăm în fața unei probleme mondiale și globale, ba chiar planetare. Este o strategie a BEI aici și mă refer doar la publicarea din septembrie 2015, publicația din 2015, septembrie uh, reamintește importanța investițiilor în industrie cu uh, emisii scăzute de carbon și în uh, investițiile tehnologice. Dar constat că multe acțiuni ale BEI au fost uh, întreprinse în afara granițelor Uniunii. În același timp vedem efectele dramatice ale declinului nostru industrial asupra locurilor de muncă și nivelului nostru de dezvoltare. Încă o întrebare, domnule director. Ce marge de acțiune veți avea pentru a stabili priorități în strategiile de investiții industriale durabile în Uniunea Europeană? Thank you very much, colleagues, for... Mulțumesc, colegi, pentru întrebări, spune președintele, și acum... A, am uh, ratat pe cineva. Nu, e vorba doar de prima rundă. Vă rog, aveți răbdare. And after the first word, I give the floor to the European Bank of Investment. I don't know if... Acum are cuvântul uh, Banca Europeană de Investiții, nu știu, domnul Hoyer sau colegul său. Cine dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Vom încerca să răspundem tuturor întrebărilor. Avem nevoie de curaj și răbdare. Dar uh, diviziunea muncii dintre noi sper că funcționează. Colegul meu e mai echipat decât mine, în ce privește, mai bine echipat în ce privește detaliile și contez pe răspunsurile sale. Dar, în general, aș spune eu că, iată, domnul Belet, sunt foarte de acord cu ce a spus domnia sa. Dar, sigur, cu toți ne dorim o mai bună politică de eficiență energetică, încă n-am atins uh, limitele. Suntem în discuții cu multe state membre ale Uniunii Europene, unde investiții relativ minore uh, în îmbunătățirea izolării, izolației caselor și clădirilor pot duce la efecte majore de combatere a uh, consecințelor uh, schimbărilor climatice. În anumite state membre există evoluții încurajatoare, unele care nu mai sunt deja atât de noi. <laughs> ce se va întâmpla la Paris în decembrie va avea o importanță majoră, nu doar pentru că uh, discutăm chestiuni extrem de importante, ci și pentru că ocazia aceasta este una unică. Din punct de vedere politic, spune dacă nu acum, atunci când? vedem că vom avea întâlnire cu principalii uh, actori de pe piața mondială și își doresc o deschidere și o fereată uh, care nu va rămâne deschisă multă vreme, deci asta e ocazia, acum, ori niciodată. Deci, uh, salut raportul pe care l-ați întocmit și care a fost adoptat de Parlament și consider că avem nevoie de întregul sprijin pe care îl putem obține, inclusiv cei care încă sunt uh, ezitanți în a-și asuma angajamente la Paris, la Paris. Și există discuții și în instituțiile financiare care nu sunt ușor de purtat. Sunt colegi care au impresia că trebuie să ne gândim doar la probleme uh, de șomaj pe termen scurt. Pur și simplu nu au o perspectivă generală. Deci nu acordă prioritatea și atenția necesară acestei conferințe de la Paris. Deci trebuie să ne sporim eforturile. Așadar, mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Pentru că, da, consider că pentru o schimbare de paradigmă uh, e necesar raportul tuturor. Mai ales uh, chestiunea contribuțiilor financiare. Aici, sigur, știu, uh, înțeleg ce a spus dumneavoastră, dar Nu e posibil pentru noi să întreprindem asemenea acțiune. Trebuie dezvoltat cadrul în care, în care operăm noi. Asta va fi condiția cheie și cred că după ce vom fi completat detaliile Uniunii Bancare, va fi necesar ca Europa să devină și o uniune a pietrelor de capital. Și sunt de salutat activitățile Comisiei aici, pentru că dacă nu, vom continua să fim o piață fragmentată în Europa. Apropo, nu doar în domeniul acesta care vă interesează pe dumneavoastră, ci și în economia digitală, deci pentru bancă înființată ca instituție care să contribuie la uh, completarea pieței interne, cum se spune astăzi, e groaznic să vedem că încă piața digitală e complet fragmentată într-un domeniu care, prin natura sa, este unul global. Noi rămânem doar cu soluții la nivel național. E absurd. Dar poate colegul meu uh, mă poate completa aici. În legătură cu transportul multimodal, cred că suntem pe calea cea bună. Acum și în contextul planului Juncker, investițiile strategice sunt de importanță centrală, dar trebuie să fie inteligente. Și N-am fi reușit uh, să facem acum 60 de ani, însă în zilele noastre conexiunile intermodale, transportul intermodal sunt de eh, prioritate eh, cheie pentru În legătură cu prețurile la carbon, eh, poate nu sunt eu exact la curent cu ultimele evoluții, deci poate colegul meu vă poate răspunde, la fel cu sistemul ITS. Și, și dau cuvântul cu ocazia asta pentru a o face imediat. Voi încerca să răspund uh, cât mai multe întrebări, uh, cât mai multe întrebări din cele care ne-au fost adresate. Sunt de acord cu eficiența energetică și cele spuse dumneavoastră. Am recunoscut că nu facem uh, de ajuns aici, nu că nu dorim, și din motive tehnice e diferit. Proiect, e dificil, proiect, proiectele pot fi de mici dimensiuni și nu pot fi agregate. Anul trecut, de exemplu, făcut aproximativ 2 miliarde uh, în ce privește împrumuturi pentru eficiență energetică, 6 miliarde sau mai mult cu regenerabilele, 90 de miliarde în general, în climă, spațiu, deci putem face într-adevăr mai multe. Sunt întrebat în legătură cu modernizarea, fondul pentru modernizare, cred că aici ideea ar fi că dacă suntem întrebați, să partic- dacă vom participa la acest fond, da, cu plăcere oferim asistență, dar ne-ați întrebat în legătură cu criteriile și vom putea participa doar dacă mm, acționăm conform propriilor noastre criterii de creditare. Și aici e nevoie de, de plin proces de consultare, după cum știți. Cam asta ar fi răspunsul. Cu reducerea Uh, subvențiilor pentru surse uh, de combustibil fosil. Avem o politică energetică care este neutră explicit între diversele forme de energie, însă desigur că avem și criteriul celor 550 de grame, voi reveni, voi reveni uh, imediat la acesta, din motive practice, uh, el elimină orice fel de nouă creditare pentru orice fel de uh, combustibil uh, bazat pe cărbune sau uh, uh, mm, surse murdare de energie, ca să spun așa, dar pur și simplu acest criteriu elimină posibilitatea unei astfel de creditare și nici nu am făcut-o în ultimii ani. În ce privește acțiunea externă, e adevărat că majoritatea acțiunilor noastre, în afara granițelor europene, Uh, se situează în uh, vecinătatea imediată și cred că așa vom și continua. Bun, dezvoltarea. Uh, procentul evocat se referă la suma totală a împrumuturilor noastre externe, deci din afara granițelor europene, dar nu e vorba doar de, de, de personal, ci e vorba de împrumutul către țările care sunt definite în uh, uh, activitatea noastră ca fiind țări beneficiare pentru acel faimos obiectiv de 100 de miliarde de dolari anual pentru 2020. Deci nu includ aici țările din Europa de Est, din cadrul Uniunii Europene. Însă, într-adevăr, ă, acum vorbim de aproximativ 2,1 miliarde, deci va fi o creștere a acestei sume, se va registra cu siguranță. Și acum cifrele globale, aici, într-adevăr, ne dorim 25% minimum și anul trecut vorbim de 90 de miliarde, deci probabil va crește suma promutată la peste 100 de miliarde în următorii ani. Și M-ați întrebat și cum stabilim noi prioritățile și rezultatele. Un, aș spune că revizuirea strategică am uh, spus că vom încerca să ne concentrăm mai mult uh, și asupra rezultatelor și impactului cum spunea președintele, e dificil, dar acolo e mai, e mai ușor de măsurat în conformitate cu acțiunile întreprinse și nu cu rezultate. De aceea ne aflăm acum în consultare cu alte bănci naționale de investiții și internaționale pentru o metodologie comună pentru măsurarea impactului. E dificil, dar dorim să o facem și să stabilim prioritatea între proiectele care au, pentru proiectele care au cele, cel mai mare impact în general. Și domnului Herbrandi, îi voi spune că da. Cumva lucrurile nu ne stau nouă în, mână, în mâini, însă eu înțeleg uh, propunerea făcută cu uh, abordarea actuală în ce privește contabilitatea și standardele prudențiale și avem nevoie de o aducere la zi, într-adevăr, pentru a ține de ultime, cont de ultimele evoluții și ca să evităm și uh, efectele nedorite, negative ale stimulentelor. Dar nu, lucrurile nu stau în mâinile noastre, după cum spuneam. Sunt de acord cu președintele în legătură cu sectorul transporturilor și propunerile multimodale. Dacă am primit propuneri bune, am dorit să le susținem dacă ar fi și profitabile. Însă, da, sunt pe lista programelor pe care dorim să le susținem, să le susținem. Dacă avem finanțare specifice, nu știu dacă, într-adevăr, cel puțin în domeniul agriculturii, cu, un efortul de a reduce emisiile. Dar nu vă pot da un răspuns categoric dacă am făcut asta în trecut sigur, se, se înscrie în sfera noastră de acțiune și nu e niciun motiv pentru care să nu fi făcut în ce privește prețul la emisiunea de carbon. Aici punctul cheie este că în ce privește uh, deciziile noastre în legătură cu anumite proiecte și modul în care sunt ele, uh, cum ajungem la decizii, noi utilizăm un preț între 30 și 50 pe tonă, depinzând de criteriile noastre și noi spunem că ăsta ar fi prețul corect sau un un, uh, cam aici ar trebui să se încadreze prețul corect. Deci să nu utilizeze prețul pieței indicat de ITS, care este aproximativ de 7 euro acum. Deci nu facem acest lucru și vom continua să nu o facem. Vom uh, uh, respecta estimările noastre ale, cu privire la acest preț și în ce privește standardul de performanță pentru emisii, ea spune că el provine din revizuirea pozițiilor energetice, mm, aproximativ acum 2 ani și jumătate a apărut, numărul sau cifra convenită a făcut parte din această revizuire și am convenit că va rămâne ca tare și după revizuirea la jumătatea mandatului a spune că în, în general politica are, aceasta are prevăzut o revizuire după un termen de 18 luni. Deci face parte din propunere și uh, bun, aș putea intra într-o întreagă dezbatere, semn dacă 550 conform unui set de metodologie exact la fel ca 450 conform unui set diferit de metodologie, însă poate ar fi prea mult pentru seara asta. Ideea ar fi că va reapărea și va fi, atunci când vom revizui pe 17 luni întreaga politică și va fi analizată această uh, cifră. Și un rezumat al ultimului, al ultimului set de întrebări care se referă la modul în care uh, ținem cont de analiza a posteriori uh, a utilității și eficienței proiectelor. Spune, pot spune că în ce ne privește pe noi, noi vom continua cu rigoare să monitorizăm uh, eficiența și efectivitatea proiectelor și vom continua cu exact această abordare. Și cred că cu asta am cam răspuns la majoritatea, cel puțin la majoritatea întrebărilor sau la care am fost eu stare să răspund. Uh, cu agricultura am spus că, da, se află în sfera noastră de acțiune, dar nu știu uh, date precise. Nu știu dacă am făcut-o sau nu, dacă am uh, acordat uh, subvenții pentru aceste proiecte în afara Uniunii Europene. Cred că asta a fost întrebarea. Da, puteți să ne trimiteți această informație și după reuniune. Vă mulțumesc. Putem să începem acum cea de-a doua rundă de întrebări și începem cu domnul Peterle. Să... Mulțumesc, domnule președinte. Gospod predsednik Hojer. Okay. Ik ben hier. E, hvala lepa za jasno predstavitev. E, iz nje izhaja, da... Aici sunt. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte clară. Înțeleg că Banca Europeană de Investiții înțelege bine care este rolul său. Puteți să jucați un rol cheie. Știm în același timp că obiectivele ambițioase pot să atragă și o opoziție ambițioasă sau, să spunem altfel, ambi obiectivele ambițioase sunt greu de atins. În momentul de față pregătim acorduri bilaterale privind uh, cooperarea strategică și cooperarea în domeniul comerțului și nu vreau să le enumăr pe toate. Acestea ne oferă ocazia de a combina obiectivele pe care le-am stabilit cu obiectivele care vor fi stabilite la conferința climatică de la Paris. Eu sunt membru al Comisiei Parlamentare pentru India și văd uh, o mare posibilitate de evoluție, de progres în acest uh, domeniu. Pentru că și în parteneriatul nostru cu India putem să includem astfel de obiective. India este destul de ambițioasă Um, în ceea ce privește creșterea țării în următorii 20 de ani. Și dacă luăm în considerare modelul chinezesc de dezvoltare, atunci concluzia noastră este aceea că emisiile vor crește de mai multe ori. Dacă emisiile vor crește, atunci uh, ne va fi greu să atingem obiectivele stabilite. Eu consider că ar trebui să includem BEI în uh, ecologizarea economiei Indiei. Acest lucru ar fi în interesul Uniunii Europene, dar și în cel al Indiei. Și am uh, să vă adresez o întrebare. Cum vedeți rolul BEI în acest proiect? Pentru că, deocamdată, lucrurile sunt uh, flexibile și putem să obținem rezultate bune în acest domeniu. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Acum, domnul Branan. Uh, thank you, Chair. Um, I wonder if... Mulțumesc, domnule președinte. Ați putea să vorbiți un pic mai mult despre uh, copaci, despre păduri și despre lemn. Rolul pe care îl joacă pădurile în sequestrarea carbonului este bine cunoscut, este unul foarte important. În orice caz, în Uniunea Europeană, 10% din emisiile de carbon sunt absorbite de către păduri. Uh, deci protejarea și uh, extinderea pădurilor și în nord și în sud, uh, în sudul uh, pământului, este o acțiune foarte importantă. Deci vreau să știu în ce măsură susțineți creșterea împăduririi sau reîmpăduririi, dar și promovarea utilizării lemnului uh, este importantă. Lemnul poate fi utilizat într-un mod tradițional, cum ar fi pentru construcția caselor, uh, și în producerea de, um, de uh, mobilă și um, cu cât putem să folosim mai mult lemnul în construcții față de uh, beton sau oțel, cu atât este mai bine, pentru că el poate să uh, sequestreze în continuare carbon. Și de asemenea, uh, fibrele de lemn uh, amestecate cu uh, bumbac re, um, dau naștere unui material care, de asemenea, absorbe carbon. Deci, în ce măsură susțineți astfel de proiecte? Și, în al treilea rând, um, mă întreb în ce măsură sunteți implicați în agrosilvicultură? Se pare că și în nord și sud, um, dacă Uh, integrezi în mod corect uh, agricultura și copaci, atunci poți să crești producția agricolă până, cu până la 80%, ceea ce mai ales în uh, emisfera sudică poate să uh, însemne viață sau moarte, practic. Deci, dat fiind rolul vital pe care îl joacă copacii în uh, schimbările climatice, nu sunteți de acord cu mine că cel mai bun prieten al omului nu este câinele, ci copacul? Thank you very much. Now... Mulțumim. Și acum doamna Wisniewska. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Panie Dyrektorze. Mulțumesc foarte mult, dragă domnule președinte, dragă domnule vicepreședinte. Ce produse și categorii de produse credeți că ar trebui să fie excluse din, uh, de la finanțare și dacă s-ar exclude, ce criterii s-ar aplica? Mă refer aici mai ales la proiectele bazate pe carbon, gazificarea carbonului sau incinerarea carbonului. Uh, vor fi luate în considerare aceste elemente? Și o a doua întrebare legată de securitatea energetică. Va aplica BEI criteriile SAT cum ar fi impactul investiției asupra securității energetice, dacă reducem investițiile în uh, tehnologiile bazate pe carbon în Polonia, acest lucru periclitează securitatea energetică a țării noastre într-un mod dramatic. Apoi o altă întrebare. Comisia Europeană a prezentat o propunere referitoare la Consiliul de Investiții al BEI. Trei reprezentanți ai statelor membre, împreună cu Comisia Europeană, uh, ar trebui să fie în acest Consiliu. Considerați că este corect ca țările implicate într-un anumit proiect să poată să, ia, uh, să fie implicate în decizie? Și apoi, împădurirea. De ce nu vrea BEI să susțină acest proiect? 1,5% din fondurile dumneavoastră au fost cheltuite în 2014 pentru uh, aforest, pentru împădurire, ceea ce e foarte puțin, dar pentru protecția climei ați uh, cheltuit 19 miliarde de euro, din care doar 1,5% pentru împădurire. Și mă întreb de ce. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum domnul Faria. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Royer, e obrigado por estar aqui conosco. <clears throat> O Banco Europeu de Investimento eh, afirmou recentemente que tem como missão desempenhar um papel de liderança na mobilidade. Uh, trebuie să amintim că Comisia VACA a mandat eh, joc, joacă un rol de pionierat privind finanțările uh, în ceea ce privește schimbările climatice uh, cu două grave de Celsius. De asemenea, în ceea ce privește atenuarea efectelor uh, ce măsuri eh, luați în calcul privind atingerea acestui obiectiv, mai ales în contextul actual de eh, limitarea a creditului și de eh, încetinire a dezvoltării economiilor emergente. Asta e un prim punct. Apoi, în ceea ce privește activitatea dumneavoastră legată de sectorul privat al economiei, Ehm, ce am putea face în așa fel încât să existe finanțări eh, de 100 de eh, milioane pe an. Eh, am vorbit deja despre dihotomia între țările din nord și, pe cele, și cele din sud în acest context, în contextul luptei împotriva schimbărilor climatice. Ultima întrebare uh, legată de suma pe care are banca la dispoziție pentru a finanța decarbonizarea economiei. Ce procentaj ar trebui să meargă în direcția proiectelor legate de energiile regenerabile și uh, în sectorul transporturilor? Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumim. Și acum, domnul Salimovic. Thank you very much and thank you. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru că ați venit și pentru că ne-ați prezentat activitatea dumneavoastră. Am două întrebări pe care doresc să le adresez. Și îmi cer scuze dinainte dacă voi fi puțin cam direct. Ați vorbit despre stimulente perverse. Aici sunt. Aici mă puteți vedea. Deci, stimulente perverse pentru a atrage capitalul privat, pentru a investi în tehnologii, în susținerea uh, climei, în susținerea mediului. Și vreau să ne spuneți mai multe detalii despre ce fel de stimulente este vorba și um, ce ar putea să facă politicienii în acest sens, dacă putem face ceva. Noi suntem aici și vă ascultăm. Și a doua întrebare. Știm cu toții că există, cum se spune, un elefant în cameră, un subiect pe care îl vede toată lumea, dar nimeni nu-l numește. Unele țări nici măcar nu fac um, predicții sau estimări despre evoluția emisiilor lor. Anumite țări au uh, trișat uh, uh, în scăderea emisiilor și înțeleg că dumneavoastră ați crescut nivelul investițiilor de la 25 la 35%. Și întrebarea mea directă este, cu cât trebuie să crească investițiile pentru a atinge obiectivul de 2 grade Celsius? Nu mă aștept să îmi dați niște cifre, dar vreau să înțeleg puțin care ar fi raportul. Mulțumesc. Mulțumesc. Și acum, doamna Shire Pirec. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur, eh, eh, mă bucură ceea ce am auzit de la Băi în această după amiază. Și voi ține ochii deschiși și voi fi atent la ce se va întâmpla la Paris. Dar uh, ca reprezentant uh, a sectorului uh, rural în țările de jos, vorbim despre obiective și vrem să ajungem la nivelul energiei durabile până la o anumită zi. Am vorbit despre metan și am vorbit despre energiile regenerabile. Acum două săptămâni am vizitat uh, o mare întreprindere. Nu mă refer la finanțarea de 30% când spun 30 la sută, mă gândesc la subvenții. E nevoie de subvenții pentru că subvențiile uh, din sistemul ETS uh, merg uh, pentru finanțarea Um, energie eoliene, de exemplu, dar există și mari, uh, alte mari proiecte care nu sunt cuprinse. Uh, să ne uităm la ce se întâmplă în Germania, la situația agricultorilor din uh, Germania. Noi trebuie să avem o viziune de, de viitor, pentru că mă întreb cât va dura, pentru că foarte mulți oameni vor un răspuns imediat cu privire la energiile regenerabile. Vă mulțumesc, a fost ultima întrebare din această rundă și acum vă dau cuvântul pentru a răspunde. Domnule președinte, domnilor și domnilor, e o mare provocare pentru mine, pentru că uh, întrebările dumneavoastră concentrează atât de multe cunoștințe, atâta expertiză, încât uh, mă simt copleșit și mă bucur că domnul Taylor este lângă mine, pentru că dânsul se ocupă de uh, Uh, chestiuni legate de mediu și climă, dar am să încerc să atac măcar câteva dintre subiectele pe care le-ați menționat, mai degrabă dintr-o perspectivă strategică. Domnul Peter a început prin a descrie această legătură între obiective ambițioase, pe de o parte, și rezistența și opoziția, pe de alta. Într-adevăr, am simțit uh, acest lucru recent când am fost la New York și la Lima și am discutat aceste subiecte. Eu cred că politica externă a Uniunii Europene nu se referă doar la dezvoltare, ci la comerț internațional, politică climatică. Ei bine, acesta este un instrument important pe care îl are la dispoziție Uniunea Europeană pentru a convinge partenerii din afară că trebuie să contribuie mai mult. Eu mă exprim politicos, dar atunci când uh, am avut reuniunea băncilor uh, multilaterale de dezvoltare, nu am avut senzația că și um, alți uh, parteneri ai noștri simt urgența cu care e nevoie de acțiune. Pentru că mediul politic nu a mai fost niciodată, nu a fost niciodată mai favorabil încheierii unui acord COP21 decât acum. Eu am avut prima experiență în politica de mediu cu, în relațiile cu China, cu 20 de ani. Și trebuie să vă spun că uh, în China a crescut atât de mult gradul de conștientizare al problemelor încât putem să vedem un, să ne imaginăm o bună colaborare cu acești parteneri. În India înțeleg că situația nu este exact aceeași dar uh, nu este foarte diferit. În Statele Unite este un președinte care este pregătit să ajungă la un acord și cred că dacă ratăm această ocazie, atunci uh, ne va fi foarte greu pe viitor. Deci acum trebuie să acționăm. Ceea ce înseamnă și că Uniunea Europeană trebuie să devină mai globală, să spunem. Și acest lucru este adevărat și în ceea ce ne privește pe noi pentru că noi suntem o bancă europeană care suntem brațul Uniunii Europene și în afara Uniunii Europene. Fondurile pe care le avem la dispoziție și spațiul de manevră pe care le avem la dispoziție sunt limitate. La 10% din volumul de afaceri, 90% din volumul nostru trebuie să fie desfășurat în Uniunea Europeană. Mandatul de creditare externă al Uniunii Europene, care reprezintă baza pentru activității noastre în afara Uniunii Europene, va fi revizuit foarte curând și dumneavoastră veți fi aceea care veți decide care va fi spațiul nostru de manevră în afara Uniunii Europene. Eu nu pierd din vedere provocările pe care le avem în Europa. Ehm, deocamdată, redresarea economică nu e un proces încheiat. Deci avem provocări și aici, dar în același timp există alte chestiuni și problemele climatice sunt uh, dintre cele mai urgente și aici trebuie să ne deschidem mai mult către lume, să creăm parteneriate și pe partea de finanțare cu prietenii noștri din țări precum China, India și alte țări. În ceea ce privește rolul pădurilor, eu sunt într totul de acord cu ceea ce a spus uh, cu privire la însemnătatea acestora Ah, și dacă copacul este cel mai bun prieten al omului sau câinele, ah, dar în ceea ce privește omul, pot să vă spun că ah, poate că îmi place mai mult să um, îmbrățișez câinele, dar dacă ar fi să-mi exprim preferința pentru un material de construcție, știu cât de important este lemnul și nu exploatăm suficient acest lucru. Asta e clar. Acum, în ceea ce privește agricultura și silvicultura, acesta este un teritoriu nou pentru noi. Banca noastră n-a fost niciodată prea activă în domeniul agricol. Avem o activitate minoră în acest domeniu și sunt convins că va trebui să ne extindem această activitate, dar asta va cere și expertiza suplimentară pentru a deveni un partener uh, pentru că în momentul de față nu suntem un partener care să fie luat în serios de uh, partenerii noștri în domeniul agricol, dar suntem deschiși și deja se văd primele semne și vom continua deschiderea noastră și spre acest domeniu. În ceea ce privește cărbunele și uh, stimulentele perverse le las domnului Taylor, dar mai am o întreb altă întrebare la care vreau să răspund. are referitor la Comitetul de Investiții. Nu există un comitet unde statele membre uh, să aibă trei membri și banca doar unul. Este uh, un fond de modernizare bun, dar nu are nimic de a face cu planul de investiții pentru Europa. Deci probabil că acolo va fi, vom avea un mix de reprezentanți. Da, cred că am acoperit ceea ce vreau să spun. Și vreau să fac o pledoarie aici pentru Parlamentul European. Vă rog, monitorizați cu atenție mandatul de creditare externă, pentru că dacă vin la dumneavoastră sau mă duc la Comisia DEVE, să mă duc la Comisia Uh, pentru comerț, așteptările față de bancă sunt enorme, dar adevărul este că spațiul nostru de manevră este foarte redus. Ceea ce trebuie să se schimbe și poate că dumneavoastră puteți să ne ajutați să convingeți Consiliul și Comisia că e nevoie de acest lucru. E mai bine asta decât să, se înființeze noi instituții în acest scop. Mulțumesc! Uh, Ar mai fi câteva comentarii. Sigur uh, că s-a acoperit deja o bună parte. În ceea ce privește cooperarea în privința schimbului, bineînțeles noi suntem un instrument al politicilor europene și dacă schimburile, dacă acordurile privind schimburile duc la anumite acțiuni pe care noi trebuie să le urmărim, cu siguranță le vom urmări ca o consecință, dar așa merg lucrurile, nu invers și pentru a sublinia punctul legat de copaci, de păduri și așa mai departe, am fost implicați uh, și am făcut și un fond climatic care este un fond pentru reîmpădurire în special în America Latină. Îl facem împreună cu Statele Unite și este un proiect care are un mare succes până în acest moment. Uh, deci, categoric, vom uh, continua să mergem în această direcție. Sunt absolut de acord cu ce a spus domnul președinte în, în privința faptului că uh, despădurirea este foarte importantă și trebuie să sprijinim reîmpădurirea. Sunt acest gen. vom face să lucrăm. Biomasa, uh, care este de asemenea un produs de lemn, este un alt lucru în care ne-am implicat. Este un alt exemplu în care încurajăm și pădurile și folosim și produsele pădurilor pentru a aduce la energii verzi. Deci este un cerc care trebuie urmat în această privință. Doamna Vișniescu a trebuit să plece, deci cred că îi vom scrie uh, pentru a răspunde la uh, aspectele pe care le ai evidențiat, dar întrebam în privința două lucruri. Ce politici ar trebui excluse? Proiectele care vor fi excluse uh, sunt cele care au mai mult de uh, 550 de grame de emisii și suntem neutri în mod deliberat în ceea ce privește uh, surse de energie în acest scop. Deci, acest lucru are consecințe directe asupra anumitor surse energetice folosite și ne-a întrebat și despre motivul pentru care pădurirea este doar 1,9% din cele 19 miliarde. Două răspunsuri scurte. Odată, uh, după cum a spus domnul președinte, este o zonă la care trebuie să ne adaptăm și, în al doilea rând, uh, procentajele sunt o consecință a proiectelor care ni se aduc. Deci dacă nu ni s-au adus proiecte bune, aceasta a fost finanțarea, n-am putut face mai mult. Dar clar putem face mai mult și dorim să facem. Uh, au fost mai multe întrebări uh, legate de ce facem în direcția celor o, țintelor de 100 de miliarde de uh, euro anual în nord și sud, este important să subliniem că acest obiectiv, această țintă include sectorul privat și implicarea lui. Noi ne facem partea după cum a spus domnul președinte mai devreme, creștem suma pe care, cu care contribuim noi în ceea ce privește schimbările climatice, în ceea ce privește țările care se înscriu în această categorie. Dar, în mod clar, există și alții care trebuie să facă mai mult pentru a ajunge la acest nivel uh, stimulentele perverse. <laughs> Ca să fiu mai explicit, mă refeream la faptul că uh, se sugerează, de exemplu, că standardele prudențiale care au fost stabilite acum câțiva ani încurajează sau mai degrabă descurajează instituțiile financiare de la investițiile în proiecte mai verzi, care ar putea fi ceva mai riscante, uh, descurajează anumite fonduri. Deci trebuie analizate pentru a ne asigura că această descurajare care are loc nu este lucru care ține de politica comună, este un lucru pe care putem uh, depăși. La asta mă refer. Nu este domeniul nostru de specialitate, chiar vreau să spun că e este un punct în privința care există foarte multe comentarii care sugerează acest efect. Deci, în mod clar, este un lucru care trebuie analizat. Și cred că ați pus și o întrebare legată de câți bani este necesar uh, pentru a ajunge la 2%. Uh, nu știu, noi uh, contribuim cu 25% în general și după cum am spus, creștem pe, spre 35% pentru acea parte legată de o anumită subcategorie de țări care sunt în afara Uniunii Europene. Dar vreau să fiu foarte clar cred că noi facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că mergem în această direcție, chiar dacă toate credințele noastre ar merge în această direcție. Ar fi doar o picătură de apă în ocean în ceea ce privește uh, obiectivele. Pentru a atinge obiectivele e nevoie de activitate transversală, nu activitate care se găsește doar la băncile de dezvoltare naționale sau multilaterale internaționale sau alte bănci publice. Este nevoie de un spectru mult mai larg decât atât. Și Cred că ați pus întrebarea legată de investiția în energie regenerabile și ce s-ar mai putea face. Și răspunsul scurt este că vom investi în regenerabile cât putem, în concordanță cu bunele proiecte care ne vor veni. Deci proiectele trebuie să ne fie înaintate pentru a reacționa la ele. Asta vom face. Deci este important să vedem că aceasta este direcția în care funcționează lucrurile. Mulțumesc! mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru acest uh, schimb de informații deosebit de uh, util cu Banca Europeană de Investiții. Cred că uneori este util să organizăm acest tip de discuții și pentru că poți eh, auzi care sunt prioritățile Comisiei Envi ale eh, membrilor Parlamentului care lucrează în acest domeniu și pe de altă parte noi putem să auzim răspunsurile la întrebările noastre. Vă mulțumesc foarte mult și acum eh, putem încheia cu acest punct și putem face o pauză de un minut și apoi reluăm. Colleagues, we can uh, start. Stimați colegi, putem uh, începe ultimul punct uh, al ordinii noastre de zi. Ultimul punct se leagă de obiecțiile privind regula 106 care privește acordarea unei pentru uh, utilizarea substanțelor falat de dietilexil. Bun, uh, probabil că pronunția mea nu este corectă, dar imediat uh, voi da cuvântul raportului Pavel Porț ca să ne explice motivul motivul uh, acestei discuții. Mulțumesc. Aș dori să vă rog să aveți un pic de răbdare cu asta. Voi vorbi în cehă pentru că este mai ușor. Stimați colegi, doresc să fac o propunere, obiecție împotriva autorizării prelungite pe șapte ani pentru folosirea acestei substanțe periculoase Uh, acest ftalat uh, de dietil uh, este o substanță retrotoxică, neurotoxică, imunotoxică, cancerigen, amenință în special femeile sărcinate, cauzează cancer la sân, cancer la testicule, Sladki tuto látku neexistují Schimb in în uh, structura celulelor. Uh, e un, uh, o substanță care cauzează tulburări endocrinologice și nu poate fi considerată toxică decât după un anumit prag. Se acumulează în corpul uman și ideea este că dacă este utilizată autorizarea, după cum propune Comisia, atunci va fi pierdut principalul rol al RICI, pentru că un sistem de autorizare ar trebui să garanteze că substanțe uh, foarte uh, toxice ar trebui să-și găsească alternativele viabile uh, tehnic și economic și, de asemenea, Scopul RICI este să uh, protejeze viața și mediul înconjurător. Propunerea nu este coerentă cu uh, legislațiile anterioare, de exemplu directiva privitoare la reducerea substanțelor periculoase în echipamentele electronice, care solicită o interdicție a uh, patru substanțe cele mai periculoase, inclusiv de EHP. De asemenea, nu are coerență cu uh, legislații ulterioare, pentru că Comisia a, de, a făcut o propunere de măsură pe, în luna octombrie în acest an, printre care, în, prin care DHP este clasificată ca substanță foarte uh, îngrijorătoare privitoare la efectele asupra sănătății umane. Apoi, se pune problema care ar fi posibilul scop în spatele, care stă în spatele autorizării de EHP. Pentru că dacă secvențialitatea ar fi inversată, atunci nici măcar nu s-ar pune, secvențialitatea măsurilor ar fi inversată, nici nu s-ar pune problema autorizării. Și acest DHP acum se ia în considerare doar pentru retrotoxicitate și Uh, trebuie să existe un scop DHP anterior obținuse autorizări doar pentru utilizare limitată. De data asta ne aflăm în fața unei autorizații care are un spectru mult mai larg. Asta însemnând că va fi vorba de o prezență continuă a unei substanțe foarte periculoase este un lucru și împotriva ideea unei economii circulare. Noi, în rezoluția noastră din iulie anul acesta, citez, am spus că prevenirea are prioritate în privința reciclării. Reciclarea nu trebuie să uh, justifice perpetuarea unor substanțe periculoase. Eh, vorbim aici de o substanță care este deja prezentă în apă, în sol, chiar și în sângele și în urina europenilor. Toți suntem puși în pericol, mai ales femeile însărcinate, eh, sugarii și copiii care sunt expuse eh, în momente cheie ale dezvoltărilor influențelor acestei substanțe. O dovadă pentru acest lucru este faptul că DHP este una dintre substanțele detectate cel mai frecvent de sistemul de avertizare privatizare rapidă. Există alternative, după cum Comisia a aflat în timpul procesului de consultări publice de la uh, fabricanți și de la ONG-uri. Uh, deci ideea că uh, prelungirea nu, se, nu îi face pe cei care propun să dovedească că folosirea poate fi controlată în mod adecvat sau că este controlată. De asemenea, nu au reușit să dovedească faptul că benefic beneficiile uh, nu pun probleme de sănătate și sunt la nivelul problemelor de sănătate puse de cetățenilor europeni. Un lucru aproape șocant este că documentul spune cu o anumită aroganță că citesc uh, evaluarea noastră a fost făcută și din analiză lipsese metodologia pentru a compara impactul asupra sănătății cu beneficiile socioeconomice. Deci, uh, Uh, pe asta se bazează analiza socioeconomică. Care este costul care poate veni în comparație cu analizarea uh, riscurilor care spune că impactul nu este controlat în mod adecvat? Nu avem niciun control asupra riscurilor și nu comparat riscurile uh, privind această substanță. Aș putea să continui. Eh, companiile care propun autorizarea nu pot să demonstreze că sunt capabile să eh, combată riscurile, riscul la care sunt supuși propriilor membri. Sunt ferm convins că eh, Comisia trebuie să intervină și vă rog să mă susțineți, vreau să-i cer uh, comisiei să retragă autorizarea. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul Javor, care îl înlocuiește pe domnul Likeout. Thank you. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Pavel Parț pentru munca depusă și pentru tot ce a spus și uh, sunt de părere că este un subiect deosebit de important și sunt de acord cu dumnealui 100% este o problemă privind această substanță. E o substanță care are efecte importante asupra sănătății și implică riscuri importante și aceste efecte asupra sănătății sunt dificil de controlat. Uh, analiza și uh, investigațiile care au avut loc arată că există mai multe efecte potențiale negative asupra organismului uman și mai exact uh, în ceea ce privește femeile însărcinate și embrionii, mai ales embrionii masculini, deci dezvoltarea embrionilor masculini și că sunt lucruri care ar putea cauza infertilitatea la masculii adulți. Și asta din cauza expunerii Uh, embrionilor uh, din uh, corpul femeilor însărcinate. Analiza riscurilor a arătat că reprocesarea în, că în centrele de reprocesare expunerea la DEHP ar putea ajunge la niveluri care pot avea ca consecințe uh, afectarea embrionilor. Deci riscurile sunt reale și sunt ridicate și arată că autorizarea acestei substanțe ar putea duce la sute de îmbolnăviri în toată Europa. Deci cred că trebuie să fim foarte atenți cu această substanță și uh, sunt de părere că uh, este incredibil uh, să dai o autorizație fără să faci studiile necesare și acest lucru este împotriva uh, principiilor de precauție, pentru că sunt principii care se leagă de dovezile că o substanță nu este nocivă și doar atunci uh, poate fi folosită. Dar mai este și o altă problemă în această privință. Din câte știu, și aceasta este deja o întrebare adresată Comisiei, companiile care au cerut uh, autorizarea nu au cerut folosirea, aplicarea procedurii care permite folosirea acestei substanțe din motive sociale și economice. Uh, ECA de, uh, din uh, proprie inițiativă a început să aplice această procedură și a ajuns la concluzia că beneficiile economice uh, depășesc riscurile de sănătate și de aceea autorizația trebuie acordată. Întrebarea pe care o pun comisiei, puteți confirma acest lucru? Procesul de autorizare s-a schimbat uh, și uh, agenția a schimbat procedura, iar întrebarea mea ar fi de ce agenția a făcut acest lucru, deși nu i s-a cerut să aplice această procedură. Și se pune întrebarea dacă merită să folosim aceasta, să aplicăm această procedură pentru a crește expunerea lucrătorilor europeni și pentru a uh, crește uh, impactul uh, negativ asupra sănătății căruia sunt expuși. Deci, avantajele chiar depășesc riscurile privind sănătatea, deși domnul Ports s-a referit la rezoluția Parlamentului European care spunea că trebuie să eliminăm folosirea acestor substanțe. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și acum domnul Buzoi. Grazie, Presidente. Uh, DHP is a well-known toxic uh, substance. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. este clar o substanță tehnică, nu o să repet toate argumentele uh, care uh, sau uh, referit la toate îngrijorările legate de uh, folosirea de HP, este o îngrijorare mare din cauza toxicității Uh, pentru sistemul endocrin, uh, pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor în general. A fost una dintre primele substanțe clasificate ca fiind substanță cu risc foarte ridicat, uh, sub, în categoria RICI, fiind una dintre primele șase componente din anexa 14. Este o substanță interzisă în jucării și de asemenea în echipamentele electrice și electronice Totuși de HP este folosit uh, și uh, cei care îl folosesc sunt expuși ca substanță uh, în PVC, este folosit în produse foarte răspândite și într-o gamă foarte mare de articole, pom de Crăciun artificial, pantofi, material de construcție și așa mai departe. Important este faptul că există alternative mai sigure. Um, nu doar pentru uh, folosirea în PVC, ci și în alte produse și articole. Deci toate acestea sunt disponibile pe piața europeană, inclusiv substanțe alternative, materialele, procese și tehnologiile alternative Uh, uh, companiile care uh, au materiale alternative în timpul consultărilor publice au vorbit despre acest lucru și ne-au dat informații în timpul procesului de autorizare legate și de aspectele lor tehnice și economice. Uh, avem două comisii care și-au exprimat punctul de vedere, Comisia privind evaluarea riscurilor și cea pentru analiză socioeconomică, deși ambele comisii uh, și-au exprimat griji, îngrijorarea și că uh, solicitatorii nu au uh, putut să demonstra că nu există riscuri, s-a recomandat autorizare pentru șapte ani. Un alt lucru care mă îngrijorează este faptul că DHP-ul este folosit în echipamente medicale și produse care intră în contact direct cu noi născuți, cu femei însărcinate sau cu copii. Este adevărat că în momentul de față există restricții privind folosirea produselor cu DHP în echipamentele medicale, dar cine știe dacă în câțiva ani, dacă se dă această autorizare de folosire a unor produse reciclate conținând această substanță periculoasă, nu se poate ajunge și la această situație. După părerea mea, ă, aplicanții nu îndeplinesc condițiile pentru a primi autorizație pentru că nu au reușit să demonstreze că toate riscurile uh, sunt controlate în mod adecvat, de aceea sunt în uh, favoarea uh, eliminării acestei, uh, acestei substanțe cu posibilitatea de a se admite o excepție doar dacă nu poate fi uh, înlocuită. Acestea fiind spuse, sunt în favoarea obiecției uh, propuse domnul Pons. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Berder. Mulțumesc foarte mult. Nu aveam de gând să intervin în această dezbatere, dar sunt foarte îngrijorată după ce am auzit pe colegii mei de aici vorbind despre uh, această prelungire a uh, autorizării și mă gândesc la oameni, dar pe de altă parte mă gândesc și la mediu modul în care clădirile și alte lucruri sunt uh, reciclate în zilele acestea clădiri care sunt relocate și apoi uh, puse într-o altă zonă. Uh, vorbim despre această substanță care, despre PVC care intră în contact cu lemnul și cu betonul. Pentru mine aș putea spune că praful creat uh, intră în apă, Uh, în iarbă și așa mai departe, în pământ și uh, este acolo, intră în contact cu el pește, alte animale și păsări. Odată ce este în natură, este de necontrolat. Iar uh, pentru mine a permite să fie pro, pro, pro, folosită substanța în procesul de reciclare este un lucru riscant, extrem de riscant. E și așa rău că producem acest lucru și că expunem oamenii la contactul cu el, să drumul în natură, nu, nu-mi dau seama cum cineva poate să spună că nu o să ajungă în natură. De aceea, dacă este atât de periculos pentru oameni, vă dați seama ce, ce face naturii și voi susține bă, propunerea domnului Pops și cer comisiei să nu, să nu extindă această autorizare și să reanalizeze acest lucru. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Pedicini. Mulțumesc, domnul Pedicini. Mulțumesc, s-a spus deja că această substanță este și un uh, interferent endocrin și este deja clasificat ca fiind toxică pentru reproducere. De aceea este inclusă în lista substanțelor extrem de îngrijorătoare de către regulamentul RIC. În 2018, Comisia a identificat, uh, a identificat printre trei, primele trei substanțe extrem de critice care trebuie retrase de pe piața europeană. Industria a luat act de acest lucru și sunt alte substanțe care reprezintă mai mult de 80% din piața europeană. Unii au făcut din asta o adevărată chestiune de marketing, a dezvoltat adevărate mări de sustenabilitate uh, inițiind uh, comercializarea de PVC fără această substanță. Nu înțeleg cum e posibil ca astăzi să mai discutăm deja posibil, încă posibilitatea de a utiliza și de a extinde utilizarea uh, acestei substanțe. Eu vorbesc despre faptul că spitalele pediatrice, de exemplu, și obstetrica și ginecologia încă mai pot utiliza dispozitive care conțin această substanță cum ar fi sonde, catetere, uh, dispozitive de drenaj, mănuși și așa mai departe. Unitățile de terapie inter- intensivă, copiii care adesea au nevoie de canule specifice și tuburi specifice sunt expuși unor, la niveluri înalte de DHP și această substanță încă reprezintă aproximativ 50% din consumul global și sunt uh, produse în China, în India și alte țări din America Latină, Orientul Mijlociu, Asia și de acolo pot liniștit ajunge în Europa. De aceea suntem pe deplin de acord, trebuie evitat orice fel de tentativă de a mai se utiliza această substanță și susținem propunerea domnului Poci. Thank you very much. And now... Mulțumesc și acum cred că trebuie să dăm cuvântul comisiei. Domnul Klaus Berend. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului care au uh, avut comentarii și care au uh, susținut uh, proiectul înainte. Dați-mi voie să încerc să răspund câtorva întrebări, uh, mai ales pentru că mulți uh, dintre noastre au comentat discuțiile de tulburare endocrină a DHP. De fapt, când RICI prevede, RICI prevede în regulile sale că aplicarea, uh, cererea de autorizare și evaluarea trebuie limitate la riscurile din partea proprietății periculoase indicate în anexa 14 la RIC Și pentru moment e vorba de clasificarea ca fiind toxică pentru reproducere. Domnul Pot, pe drept cuvânt, spune că mm, Comisia a propus într-o decizie total separată să se identifice hp ul și încă trei alte substanțe ca fiind uh, cu proprietăți de tulburare endocrină conform articolului 57 a însă acest proces încă nu a fost încheiat. De fapt, propunerea de a se identifica substanța ca având aceste proprietăți a, devenit, a venit mult mai târziu, după cererea de autorizare. Uh, și uh, sigur că nu ne-am ocupat de această problemă sau uh, cel care a făcut cererea nici n-a fost obligat să o facă pentru că e vorba de o limitare a proprietăților periculo periculoase și această propunere separată a Comisiei încă n-a fost adoptată, de fapt. Faptul că Comisia trebuie să o propună e datorat uh, sau, unor evoluții în ECA, unde o propunere de a fi identificat de HP ca disruptor endocrin încă nu s-a bucurat de susținerea necesară. De aceea s-a transferat către comisie dreptul de a lua o decizie și dacă mm, avem succes cu această decizie separată, s-ar modifica lista candidaților, dar nu și anexa 14. Deci încă ne aflăm în cadrul mandatului articolului RICI care spune că proprietățile periculoase din anexa 14 sunt cele care trebuie luate în considerare. Mai spun și că Comitetul de Evaluare a Riscului din ECA nu a recomandat refuzarea autorizării, ci au confirmat faptul că riscul către lucrători, riscul adesea lucrătorilor nu este controlat adecvat, însă s-a spus foarte clar că nu există niciun, RAC a spus clar că nu există niciun risc adesea sănătății publicului ca rezultat al uh, articolului din PVC. De aceea este un element acesta pe care l-am examinat cu atenție înainte de a ne propune decizia RAC. Apoi am mai spus că pentru a ne ocupa la, de riscurile la adresa sănătății lucrătorilor, uh, cel care a făcut cerere trebuie să monitorizeze expunerea lucrătorilor și să uh, furnizeze date pentru revizuire, pentru că orice autorizare, dacă e uh, acordată, e revizuită periodic și Comisia a dat curs aceste recomandări și uh, a propus condiția ca uh, să existe această monitorizare uh, a expunerii și să ni se furnizeze informația aceasta ca parte a unei posibile revizuiri. Mai subliniez că faptul că uh, autorii cererii lucrează cu materiale reciclate din PVC este un argument important uh, nu așa cum se spune în documentul dumneavoastră că acest lucru ar fi neimportant. De fapt, RICI, din nou, obligă Comisia să țină cont de perspectiva sau punctul de vedere a autorului cererii sau autorilor cererii, cei care, sunt, cei care lucrează cu materiale reciclate în PVC și ca parte a analizelor de alternativă au spus că există alte materiale care pot înlocui pe wc conținând DHP. E diferit de cazul autorilor cererii care ar dori să facă o cerere pentru a produce materiale noi din PVC cu uh, noi DHP. Corect a spus că există alternative, um, atunci sigur că uh, dacă nu sunt alternative, atunci sigur că există nou DHP nou, nou uh, PVC. Aici situația e diferită, pentru că se lucrează cu materiale reciclate în PVC și s-a examinat uh, existența unor alternative cu utilizarea unei tehnologii care ar elimina DHP din conținut. Și am convenit că, din punct de vedere tehnic sau economic, nu este fezabil acest lucru în acest moment. S-a întrebat dacă se poate face cerere de la ruta adecvată de control la cea socioeconomică pentru a obține autorizarea. Dacă ar fi posibil, răspunsul ar fi că da, e posibil. Autorii cererii au cerut să, au încercat să capete autorizarea pe această cale cu un anumit prag de siguranță pe care RAC l-a găsit necorespunzător. RAC a tras concluzia că nu uh, s-a demonstrat că s-au, s-au făcut controle adecvate, însă RICI permite o rută separată, cea socioeconomică, care poate fi utilizată în acest caz și nu este nevoie ca solicitantul să spună asta mm, de-a lungul procedurii. Sunt multe solicitări astăzi pentru autorizare către, conform nici, unde solicitanții încearcă ambele căi. Dacă ei, ei furnizează probe conform, că, uh, conform cărora au uh, respectat nivelul de, de protecție, însă încearcă și ruta alternativă, cea socio-alternativă. Deci e posibil un asemenea, o asemenea trecere, un asemenea transfer. Mulți au exprimat uh, îngrijorarea față de riscurile la care sunt supuși lucrătorii. Eu am spus deja că am propus să incorporăm și monitorizarea uh, și informațiile privitoare la ea, aș mai spune că reciclarea uh, PVC care conține DHP este făcută de multe alte companii care nu au cerut autorizare conform RICI. Ei prelucrează uh, deșeul direct în noi articole, așa încât nu au nevoie de autorizație conform RICI. Sunt reciclatori integrați, așa se numesc ei. Așadar, Există companii care vor continua să recicleze acest material în mod complet independent de uh, o autorizație din partea uh, noastră. Domnul Pericini a comentat și situația importurilor și posibilitatea unor importuri de asemenea materiale de PVC care continuă de HP și e corect, da, într-adevăr. Nu avem încă restricții în Europa care să împiedice pe scară largă Uh, ajungerea pe piața noastră a PVC care să conțină DHP. Avem interdicții pentru mm, jucării, articole pentru copii. În 2019 vom avea și o interdicție pentru materiale și echipamente electrice și electronice, însă, în rest, într-adevăr, asemenea materiale pot ajunge pe piață. Și, în orice caz, autoriza autorizația nu se aplic fabricanților din țări terțe. Deci dacă refuzăm autorizația, asta nu înseamnă automat că aceste importuri nu pot fi făcute. Asta ar fi posibil doar printr-o restricție. Și aici conține obligația că atunci când a trecut data de caducitate din anexa 14, ECA, ECA poate examina dacă există motive pentru restricție, ceea ce și face la ora actuală. Însă nu s-a încheiat procesul și încă nu știm ce, care va fi rezultatul. Dar, în tot cazul, dacă uh, vor fi întrunite condițiile, se va putea retrage autorizația acordată. Cam astea ar fi principalele puncte, cred eu, uh, la care s-a făcut aici referire. Mai trecută, prin, mai trecută în revistă notele Așadar, Comisia, examinând avizul uh, uh, SEAC, uh, a spus că, într-adevăr, beneficiile pe, a, permiterii continuare activității de reciclare a acestor trei solicitanți trebuie văzute în contextul larg, după cum am explicat, și sunt mai mari decât orice risc potențial față de sănătatea umană și e clar că dacă datele solicitanților uh, uh, demonstrează că riscurile sunt mai mari decât se pare că sunt, atunci autorizația ar putea fi retrasă. Și dacă apar uh, noi împrejurări, desigur, care ar duce la o revizuire anticipată. Deci, în rezumat, suntem uh, și noi de acord că preocupările la adresa de HP sunt reale, nimeni nu spune că nu, însă Sistemul de autorizație RIC este foarte specific de la caz la caz și noi trebuie să examinăm perspectiva și punctul de vedere al solicitanților. RAC a confirmat că nu există riscuri pentru consumatori eh, eh, care să provină de la aceste articole și importurile pot continua, așa că Comisia consideră că se justifică acordarea autorizației eh, acestor reciclatori. Mulțumesc. Concluding the discussion, I give the floor to Mr. Vă mulțumim și noi. Și acum, pentru a încheia această dezbatere, dau cuvântul uh, domnului Pot și domnului Iavăr. Pane předsedo, já <laughs> vůbec nejsem, nejsem překvapen tím, co tady slyším o komisi. Mulțumesc. Nu mă surprinde argumentarea comisiei. Comisia n-a făcut decât să confirme ceea ce am spus și eu la început. Deci, HP este un disruptor endocrin și comitologia confirmă acest lucru. Faptul că anumite procese nu sunt încă încheiate nu înseamnă că nu spunem adevărul. Pentru că noi vorbim aici de sănătatea oamenilor, nu despre niște procese birocratice care au fost încheiate sau nu cu 14 zile înainte sau după. Acestea sunt uh, discuții birocratice legate de procese decizionale. În ceea ce privește Comitetul de Evaluare a Riscului, RAC, acesta nu recomandă autorizarea. Asta spune documentul venit din partea lor. Comitetul spune că această propunere nu dovedește controle adecvate ale riscurilor la adresa sănătății. Asta e situația. Sistemul de reciclare? Mă întreb care este obiectivul acestuia. Obiectivul acestuia nu este să prevină ieșirea în mediu a substanțelor periculoase. Nu acesta este motivul pentru care reciclăm. Apoi, Comitetul pentru Analiză Socioeconomică, SEAC, a emis de asemenea un documente pe care le-am citit cu mare atenție și acestea arată foarte clar că nu a existat o evaluare a impactului, a utilizării extinse a DHP. Nu a existat astfel de evaluare. Deci cum poate să spună Comisia că se poate alege calea socioeconomică. Sigur că aceasta poate fi justificată uneori, dar dacă comparăm impactul socioeconomic cu impactul asupra sănătății oamenilor, e bine, această comparație nu a fost uh, făcută nu s-a făcut această evaluare. Comisia spune că nu există legislație care să interzică importurile de astfel de substanțe periculoase sau a produselor care conțin astfel de substanțe. Și dacă asta spune Comisia, atunci mi se pare că ei nu își fac treaba cum ar trebui. Pentru că ar trebui să avem o astfel de legislație. Deci, ce mai pot să spun? Uh, dacă există niște procese birocratice care îi protejează pe cei care produc uh, otrăvuri pentru europeni, aceștia sunt protejați mai mult decât uh, cetățenii de rând. Atunci, Dumnezeu să salveze Uniunea Europeană. Votul de mâine va dovedi ce e mai important pentru noi. Sănătatea reproducătoare, sănătatea uh, cetățenilor noștri sau produsele ieftine din PVC care conțin una dintre cele mai otrăvitoare substanțe. Despre asta va fi vorba la votul de mâine. Mulțumesc! Mulțumesc! Am două întrebări de clarificare, domnule președinte. Poate că n-am înțeles uh, foarte bine răspunsurile comisiei, dar ați menționat că e posibil ca ECA să aplice calea socioeconomică de autorizare atunci când ea nu este cerută de um, solicitant. E adevărat sau nu? Da sau nu? A solicitat uh, operatorul respectiv uh, calea socioeconomică sau nu? Și a doua întrebare. În cele din urmă, Întrebarea este următoarea. Considerăm că reciclarea deșeurilor de PVC flexibil cu o concentrație foarte mare de DHP produc uh, niște produse de calitate scăzută, oare e atât de importantă valoarea acestora încât să acceptăm că sute de mii de femei de, care lucrează în aceste uh, fabrici să uh, aibă copii cu probleme de fertilitate? Da. Cred că după această întrebare trebuie să dăm din nou cuvântul Comisiei pentru un răspuns scurt și apoi putem să încheiem dezbaterea pe acest punct. Mulțumesc. Da, e răspunsul la prima întrebare. Solicitanții nu trebuie să specifice o cale specifică prin care doresc să obțină autorizarea. Există elemente pe care trebuie să le uh, Uh, prezinte în uh, cererea lor și apoi se poate vedea dacă uh, care cale se aplică și, din nou, chestiunea este foarte birocratică și îmi cer scuze, dar legea spune dacă nu se poate da autorizația prin, pe calea controlului adecvat, atunci e posibil să se dea autorizația pe calea socioeconomică. Și, în al doilea rând, um, nu cred că se poate răspunde în, luând izolat uh, trei cazuri. Pentru că, după cum vă spuneam, utilizarea materialelor reciclate continuă în afara domeniului de aplicare al RIC. Sunt multe companii care procesează deșeuri de PVC care nu au uh, nu s-au închisit să ceară o autorizație, doar acești trei operatori au cerut-o și uh, ne îngrijorează sănătatea lucrătorilor, de aceea am preluat recomandarea RAC de a obține mai multe informații, date care să monitorizeze situația și atunci când le vom avea, vom lua o decizie informată referitoare la retragerea sau refuzarea autorizației la momentul respectiv. Deci, uh, cu tot respectul la această două întrebare, noi nu punem în balanță cele două elemente, dar aceasta este situația celor trei reciclatori com- în comparație cu toți ceilalți și subliniez încă o dată că produsele din, uh, din reciclare nu uh, prezintă riscuri uh, pentru populație atunci când sunt introduse pe piață. Mulțumesc. Cu acesta putem încheia dezbaterea noastră. Votul la în, în Comisia NV va avea loc mâine dimineață și votul în plenară, dacă rezoluția va fi adoptată, va avea loc în cea de-a doua sesiune plenară din noiembrie. Și cum nu mai avem alte puncte pe ordinea de zi, cred că putem să încheiem ședința aici. Începem mâine dimineață la ora 9.